Okay, let us begin by item adoption. Începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Vreau să vă informez că s-au uh, operat uh, niște schimbări pe ordinea de zi. Punctul 14 va fi amânat, iar punctul 4 va fi va urma punctului 12. Dacă nu sunt obiecții, se consideră adoptată ordinea de zi. Vreau să vă spun că această reuniune este difuzată prin uh, web streaming, cu excepția reuniunii cu ușilor închise, bineînțeles. Și vreau să vă spun că orele de pe ordinea de zi sunt cu, doar cu titlu informativ și se pot schimba în timpul reuniunii. În ceea ce privește punctul 2 de pe ordinea de zi, nu am um, niciun anunț de făcut. Trecem, deci, la punctul 3. E vorba de regula 42 privind subsidiaritatea. Vă rog să luați notă de acest lucru, ceea ce înseamnă că acum trecem imediat la punctul 5 de pe ordinea de zi, este vorba despre proiectul de aviz privind protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor um, substanțelor cancerigene și mutagene la lucru. Dau cuvântul domnului raportor, domnului Maștalca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi, mă bucur uh, să vă revăd. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre acest subiect. În Uniunea Europeană, cancerul este cauza mortalității cea mai frecventă, mai ales în câmpul muncii. Iar uh, ca raportor pentru acest document prin care se amendează directiva um, aferentă, sprijin uh, intenția comisiei. Stabilim limite maxime pentru 5 substanțe suplimentare, cadmiu și compușii săi anorganici, beriliu și compușii anorganici, acidul arsenic și sărurile acestuia, formaldehida și 4,4 metilen bis 2 cloroanilina. Dacă se acceptă această propunere, înseamnă că peste un milion de angajați din Uniunea Europeană vor beneficia de protecție și uh, prevenire îmbunătățite la locul de muncă pe termen lung. Ce va, um, re, ce va um, ameliora 22.000 de cazuri de probleme de sănătate. Am înaintat doar 12 amendamente la această propunere, prin care vreau să subliniez nevoia de a avea o revizuire uh, regulată a listei substanțelor cancerigene și mutagene. Substanțele, unele substanțe ar trebui să fie adăugate pe listă pe baza progresului științific. Și doresc să se reducă măsurile de tranziție pentru um, limitele actuale la aceste substanțe periculoase și vă sper să îmi sprijiniți această propunere. Data limită pentru depunerea amendamentelor este 7 septembrie la prânz. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare să colaborăm. Mulțumesc. Domnul Zomit dorește să ia cuvântul. Vreau, în primul rând, să mulțumesc domnului raportor pentru o treabă foarte bună realizată. Suntem de acord că faptul că Trebuie să, ne, trebuie să recunoaștem că e important să ne asigurăm că lucrătorii noștri nu sunt expuși la aceste substanțe cancerigene. Bineînțeles, am limitat uh, expunerea 21 de substanțe, iar acum vorbim despre limitarea limitelor de expunere pentru 5 substanțe suplimentare. Este important să nu uităm că aceste substanțe chimice despre care vorbim nu cauzează numai cancer, bineînțeles, asta este deja foarte grav, ci duc și la alte probleme de sănătate, inclusiv uh, boli respiratorii și uh, boli neurologice. E vorba de substanțe chimice care sunt prezente în multe locuri de muncă, laboratoare, din domeniul electronicelor, din construcții, sănătate, plastice, plastice în gestionarea deșeurilor și așa mai departe. Deci este foarte important să luptăm pentru prevenirea riscurilor. Vreau să vă vorbesc despre situația din Malta, chiar o țară mică. Avem aproape 2000 de noi, ca, noi depistări de cancer anual și uh, 900 de cazuri de mortalitate anuală. Trebuie să combatem întotdeauna cancerul prin cercetare, bineînțeles, dar și la locul de muncă, fiindcă oamenii petrec atât de, multe, atât de mult timp la locul de muncă și știm că este principala cauza mortalității uh, în, la locul de muncă, cancerul, în lumea întreagă. Iar uh, 22.000 de cazuri de boli uh, profesionale ar putea să fie să fie împiedicate și se vor îmbunătăți condițiile de muncă pentru un milion de angajați. Salut amendamentele înaintate de amendament, dar vreau să vă spun că trebuie să urmăm îndeaproape propunerea Comisiei în ceea ce privește un aspect, um, în ceea ce privește perioadele de tranziție și introducerea limitelor. Și vă spun acest lucru fiindcă propunerea Comisiei se bazează deja pe consultări cu organismele științifice, cu organizațiile de lucrători. Este vorba despre o chestiune extrem de tehnică și, iată, din acest motiv trebuie să ne asigurăm că această chestiune uh, este gestionată cum trebuie la nivel științific și tehnic. Am avut deja consultări cu, comis, cu Comitetul um, uh, Consultativ privind sănătatea la locul de muncă și cu partenerii sociali. Acestea fiind spuse, cred că una dintre recomandările raportului, nevoia de a explora mai departe această chestiune, să vedem ce nivel, la ce nivel de expunere ar trebui să fie limit, ar trebui să se regăsească limita. Acest aspect trebuie să fie chipzuit cum trebuie. Eu o să, înainte, să înaintez un amendament în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că există cercetare, cercetare să fie implicate organismele științifice și de sănătate. Aceasta va fi uh, o, aceasta trebuie să fie o metodă care să nu ducă la o povară administrativă Uh, suplimentară și care să facă această propunere mai eficientă. Mulțumesc. Dorește comisia să ia cuvântul? Nu, nu dorește. Atunci, uh, așa cum a spus și domnul raportor, uh, repet și eu că termenul pentru depunere, limită pentru depunerea amendamentelor este data de 7 septembrie la prânz. Atunci putem uh, declara încheiat punctul 5 de pe ordinea de zi și continuăm cu punctul 6. Este vorba de proiectul de raport privind transparența și durabilitatea a um, evaluării riscului în lanțul alimentar în Uniunea Europeană. Raportorul este tot domnul Maștalca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc încă o dată și uh, Mulțumesc, dragi colegi, pentru dezbaterea de la punctul anterior. Bănuiesc că această propunere nu va fi atât de lină precum cea de dinainte și că va stârni oarecare controverse. Așa se întâmplă când vine vorba de astfel de schimbări. Propunerea comisiei de astăzi a stârnit deja foarte multe controverse glifosatul, de pildă, chestiunea glifosatului, a, a făcut ca cetățenii să ceară mai multă transparență și mai multe rezultate tangibile și mai multă transparență. Comisia, bineînțeles, a fost presată de timp și a trebuit să răspundă rapid. Această punere nu este destul de meticuloasă. Nu este nicio evaluare a impactului. Programul în Parlamentul, calendarul, pardon, în Parlamentul European este foarte strâns și nu cred că vom reuși să definitivăm activitatea în mandatul actual. Întrebarea este dacă am face totuși, am finalizat lucrurile, nu ar fi acest lucru în detrimentul calității textului legislativ. După părerea mea, propunerea Comisiei este un prim pas în direcția cea bună. Multe lucruri sunt foarte bune, cum ar fi publicarea voluntară a datelor precum și schimbări în ceea ce privește comunicarea cu privire la riscuri și consultarea cu părți terțe sau reformarea Uh, reformarea um, alcătuirii Consiliului EFSA. Toate acestea merg în direcția cea bună, dar acestea fiind spuse, nu cred că Comisia oferă un nivel de transpar- transparență um, la nivelul așteptărilor. Există o prevedere în această propunere conform căreia datele științifice și studiile științifice pot fi făcute publice când vine vorba de legislație alimentară sau uh, autorizații pentru organismele modificate genetic, și că, și că nu. Uh, și asta doar în cazul în care nu se încalcă drepturile de proprietate intelectuală cu privire la documente sau conținutul documentelor. Iar aici, derogările de la, de la publicarea de informații sunt prea ample, mai ales de pildă, când uh, ar putea să se dăuneze afacerilor unei companii. Apoi, nu cred că putem să ținem cont de toate drepturile din Convenția Arhus, ceea ce spune Comisia în propunere. Aș vrea să știu cine va finanța verificarea acestor studii. Propunerea Comisiei spune – că finanțarea acestor studii de verificare trebuie să facă din banii publici, din fonduri publice. Eu, cum înțeleg eu lucrurile? Contribuabilii vor fi cei care vor plăti industria, industria pentru aceste studii. Eu am înaintat 87 de amendamente la propunerea comisiei. Transparența joacă un rol crucial. Sunt de acord cu acest lucru și nu cred că putem uh, să dăm uh, opțiunea evitării publicării datelor, mai ales când este vorba de un risc la adresa sănătății oamenilor sau a mediului înconjurător, fiindcă numai așa vom putea să respectăm principiul precau- precauției. Trebuie să avem un cadru juridic foarte clar. Secretul de afaceri nu poate să fie mai important decât interesul public. Confidențialitatea unor anume informații ar trebui să fie definită cât de um, restrâns cu putință. Publicarea timpurie a documentelor joacă un rol important aici. Doamnelor și domnilor, eu presupun, deci, că nu va fi deloc ușor să lucrăm pe marginea acestei acestui aviz și trebuie să găsim o soluție care să fie interesul tuturor. Acestea fiind spuse, aștept cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Delvo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Gaspara este raportor, Gaspara este raportorul nostru din umbră, care nu, nu poate fi prezent aici. O să citesc eu declarația sa. Propunerea Comisiei privind transparența și durabilitatea evaluării riscului în uh, lanțul alimentar în Uniunea Europeană discută un subiect foarte important și interesant care se referă la subiecte extrem de importante cum ar fi sănătatea și bunăstarea cetățenilor și protecția consumatorilor, a animalelor și a mediului înconjurător. Această propunere ne dă ocazia de a revizui funcționarea EFSA și să optimizăm structura, investind în uh, resursele operaționale și resursele umane cu obiectivul de a um, eficientiza operațiunile sale și a le face mai, efic- și a le face mai uh, bazate pe incluziune și mai transparente. Este datoria noastră să garantăm faptul că există um, resurse necesare pentru EFSA care desfășoară un rol foarte important pentru a-și putea derula evaluările la nivel înalt într-un mod transparent și independent. Este vorba aici despre sănătatea cetățenilor europeni și de încrederea lor în um, instituțiile alimentare europene. Din păcate, recent, așa cum am constatat uh, cum a constatat delegația noastră de la EFSA la Parma, agenția nu are suficiente resurse și nu are suficient personal. Această realitate pune în pericol activitatea EFSA și îi afectează independența în ceea ce privește evaluările riscului cu privire la pericolele care ar putea veni din partea substanțelor uh, toxice și dăunătoare ale sănătății umane. Iată de ce ne bucurăm că avem ocazia de a actualiza, de a contribui la actualizarea directivei, Putem să, propun, să propunem um, metode în ceea ce privește actualizarea sistemului de autorizare a EFSA. Este important acum să, mo- să modernizăm legislația să monitorizăm și să evaluăm siguranța alimentară și să garantăm siguranța științifică a măsurilor luate de EFSA. Pentru că numai așa, industria europeană industria alimentară europeană va fi în continuare în lumea întreagă un sistem de referință de calitate și uh, securitate. Prin această propunere cerem să se facă mai multe investiții la EFSA, investiții care ne vor ajuta să avem standarde cele mai înalte de siguranță alimentară și să garantăm independența agenției de, um, din fața intereselor private și a marilor corporații. Se face referire la Monsanto și Amendamentele noastre vor, aj- vor duce la un echilibru între nevoia de a garanta urgent transparență pentru cetățenii noștri și nevoia de a avea o bună gestionare a distribuției datelor, menținând uh, competitivitatea pieței, protejând inovarea și sprijinind drepturile de proprietate intelectuală. E limpede că intenția noastră este să ajungem la măsuri juridice care să ne permită uh, să facem față riscurilor cu care s-ar putea confrunta cetățenii noștri, riscul la sănătate. Sănătatea cetățenilor noștri este întotdeauna pe primul plan, în fața oricărei, uh, oricăror uh, chestiuni legate de caracterul privat al companiilor. În final, noi dorim să avem un cadru juridic mai solid, care să ofere asigurări și lămuriri în ceea ce privește operațiunile EFSA în faza de evaluare, dar și în timpul fazei de gestionare a riscului și în faza de comunicare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Radev. Mulțumesc. Principala sarcină a acestei uh, acestui regulament, uh, așa cum ne arată și titlul, este asigurarea unei mai bune transparențe, mai bine reglementate a studiilor științifice, precum și obiectivitatea și independența a acestor studii și consolidarea cooperării științifice între statele membre precum și un mai bun schimb de informații cu privire la risc. Una dintre principalele probleme cu care se confruntă cetățenii este că valorile de risc din lanțul alimentar nu sunt sigure și nu sunt de încredere. Cred că aceasta este o mare problemă. Aș dori să vă vorbesc uh, pe scurt despre glifosat. Luni de zile N-am știut dacă era sigur sau nu. Dacă se va prelungi autorizația sau nu, sau pe ce perioadă se va prelungi și așa mai departe. Problema în acest caz și în altele asemenea, asemenea lui este lipsa de informații de încredere suficiente în ceea ce privește riscurile aferente unor uh, substanțe sau produse. În momentul în care substanțele au, intră în contact direct cu, cu lanțul alimentar, trebuie să se estimeze cum trebuie riscul, fiindcă, bineînțeles, altfel are de suferit uh, încrederea consumatorilor, stabilitatea pieței, condițiile de inovare și investiții și așa mai departe. Cadrul reglementativ, deci, pentru siguranța alimentară ar trebui să fie suficient de strict și să garanteze eficacitatea, încrederea, transparența, bune informații și schimb de date cu privire la evaluarea de risc. Propunerea comisiei este foarte, foarte necesară și sper că va face pe um, consumatori și pe cetățeni să aibă mai multă încredere dat fiind că riscurile din lanțul alimentar uh, sunt analizate conform studiilor științifice. Sunt convins că eu și colegii mei vom face tot ce ne stă în putință pentru ca măsurile propuse de comisie să ajungă la cele mai bune rezultate fără ca procedurile să devină mai împovărătoare. Din potriva, aceste, întrebări, tre- uh, aceste proceduri trebuie să fie mai aproape de cetățeni, de experți și de mediul de afaceri. Mulțumesc! Thank you. Understand that we have director from DG Santé, Mr. Scanel. Mulțumesc. Uh, am înțeles că domnul director uh, din partea comisiei dorește să intervină? Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc comisiei dumneavoastră și Parlamentului în general pentru munca foarte productivă la această propunere a comisiei. Cred că merită să amintim contextul uh, Originile sunt uh, în, uh, se regăsesc în inițiativa cetățenească de inter, care cerea interdicția glifosatului. Comisia a dorit să arate că înțelege îngrijorările cetățenilor în ceea ce privește analizarea riscului uh, și doream să promovăm încrederea cetățenilor în sistemul actual de analiză a riscului. În paralel, Comisia a recunoscut, uh, de asemenea, prin testele de rezistență uh, făcute asupra legislației în domeniul alimentar, că există loc de mai bine în sistemul actual de analiza riscului. Cred că putem fi cu toții de acord că în uh, Uniunea Europeană avem alimentele ce mai, cele mai sigure din lume, asta necesită multă muncă, multă investiție și în ciuda acestui succes, care constituie un mare beneficiu pentru cetățeni, trebuie să facem eforturi pentru a îmbunătăți acest uh, sistem. În acest context vine această propunere. Știu și înțeleg că mulți deputați sunt uh, îngrijorați de absența unei evaluări a impactului, inclusiv în această comisie. Însă, dorim să subliniem că ne referim numai la un segment al sistemului alimentar, deci sistemul de analiza riscului, în special îmbunătățirea uh, dimensiunii de transparență a acestui, uh, acest, acestor eforturi. Încercăm să ne asigurăm că EFSA are mai multă legitimitate în uh, misiunea sa, dorim să creștem încrederea cetățenilor în munca EFSA și dorim să ne asigurăm că EFSA este uh, mai uh, ușor de tras la răspundere de către cetățeni. În acest context, am intenționat să consolidăm prevederile în ceea ce privește divulgările proactive uh, în ceea ce privește toate studiile și datele referitoare la uh, substanțele periculoase, inclusiv uh, pesticide uh, și alte uh, substanțe fitosanitare. Acum propunem o divulgare timpurie obligatorie pentru a asigura un maxim de transparență solicitanții când depun cereri pentru uh, aprobarea unor substanțe, considerăm că ar trebui să depună și studiile individuale uh, aferente care ar fi puse la dispoziția cetățenilor imediat. Însă, trebuie să nu uităm și de protecția intereselor legitime ale industriei și uh, de protecția inovației în Europa lumea este foarte mm, concurențială, industria alimentară este foarte concurențială și trebuie să ne asigurăm că protejăm inovația în această industrie. Și trebuie să ne asigurăm că sprijinim deci industria să aducă pe piață produsele cele mai sigure și inovatoare uh, din lume. Asta aduce enorme beneficii, inclusiv în domeniul ocupării. Deci, pe lângă cererile privind divulgarea timpurie, uh, facem mari eforturi pentru a ne asigura că interesele legitime, și subliniez legitime, ale industriei uh, sunt protejate. Facem o listă exhaustivă, pozitivă, care, uh, de elemente care pot fi considerate confidențiale. Um, și am înțeles că asta corespunde cu dorința dumneavoastră, o, o listă pozitivă. Înțeleg că ați fi vrut și una negativă. La DigiSante um, uh, includem toate uh, produsele, medicamentele umane, veterinare și așa mai departe. Experiența noastră este însă că listele pozitive nu coexistă bine cu cele negative, iar abordarea noastră în acest caz este să avem o listă pozitivă uh, cu informațiile care pot fi considerate protejate. Astfel, ne asigurăm că drepturile de, de proprietate intelectuală și drepturile de exclusivitate ale datelor ar fi protejate în beneficiul cetățenilor, al uh, locurilor de muncă și al unei industrii inovatoare uh, în domeniul alimentar. De asemenea, încă un element uh, important Uh, prevedem o consultare publică în ceea ce privește studiile depuse, astfel încât EFSA, în mod transparent, să aibă la dispoziție toate datele necesare pentru evaluarea riscului. În, pentru a sprijini acest proces, am prevăzut și un sistem de notificare sau de înregistrare, dacă doriți, uh, pentru aceste studii um, solicitate, astfel încât toată lumea să știe uh, care sunt uh, studiile pe care se bazează EFSA când își desfășoară activitatea. Mi se pare și asta important din punct de vedere al transparenței. Încă o propunere importantă în contextul inovației și în contextul intereselor IMM-urilor este faptul că propunem oportunitatea unei reuniuni înainte de depunerea uh, cererii, astfel încât EFSA să poată um, consilia uh, solicitanții uh, referitor la cum pot să um, își ating, să, să respecte criteriile pentru această cerere. Ne dăm seama că vor exista critici la adresa acestei idei s-ar putea, se spune că s-ar putea crea o, o, o tendință mai degrabă către interesul uh, solicitantului, dar noi credem că se poate um, gestiona acest risc. Bineînțeles, um, contracararea acestei tendințe s-ar face prin, uh, prin transparență totală, deci prin publicarea acestor uh, întâlniri. Trebuie să recunoaștem însă că intervine o, o oarecare povară administrativă, care nu este uh, prea complicată pentru marile întreprinderi care au resurse, dar uh, este foarte complicată pentru IMM-uri și uh, lor vrem să le facilităm lucrurile fără să punem în pericol siguranța alimentară. Încă o dimensiune importantă este cea a guvernanței. Vrem să ne asigurăm că EFSA are la dispoziție expertiză științifică în mod continuu. Munca la EFSA este complexă, acoperă întregul lanț alimentar și este esențial să aibă um, în grupurile lor de experți cei mai buni experți. Bineînțeles, aceștia trebuie să fie verificați, să fie independenți, um, um, irepro ireproșabili din punct de vedere al reputației. În același timp creștem solicitări, cerințele în ceea ce privește transparența pentru a ne asigura um, că respectăm cele mai înalte standarde. În propunere privind guvernanța, propunem ca statele membre să aibă o implicare mai puternică în uh, diseminarea um, informației privind posturile libere și prin uh, încurajarea oamenilor de știință de a candida și aici trebuie să găsim acest uh, echilibru între probele științifice și um, cerința ca acești oameni de știință să lucreze la cele mai înalte standarde, um, atât științifice cât și etice esențial este ca aceștia să lucreze în interesul cetățenilor și să nu existe niciun fel de conflict de interese față de industrie. În acest context, propunem anumite schimbări și în ceea ce privește structura de guvernanță a uh, Consiliului de, Gu- de Guvernare a EFSA. Există câteva propuneri în ceea ce privește compoziția acestui Consiliu. Noi propunem ceva foarte simplu. Uh, introducem o structură de guvernanță pentru acest uh, Consiliu um, de Management, care este la fel ca uh, în celelalte agenții descentralizate. Agenția medicamentului, uh, cea privind substanțele chimice și așa mai departe. În momentul de față, EFSA este diferită față de uh, consiliile uh, de management ale celorlalte uh, agenții. Nu în ultimul rând, propunem o creștere a resurselor pentru EFSA, astfel încât ea să-și poată duce la, să-și îndeplinească mandatul. Este un domeniu în care, domeniu în care este nevoie de investiții pentru a obține rezultate. EFSA um, cu greu își exercită sarcinile actuale. Noi propunem uh, o creștere a competențelor și deci a volumului de muncă, lucru care se poate face numai dacă sunt alocate și mai multe resurse. Și, nu în, și în ultimul rând, dimensiunea comunicării riscurilor. Cu toții suntem de acord că comun, a comunica cu cetățenii pe baza unor uh, informații foarte complexe și foarte științifice este complicat. Însă asta nu poate fi o scuză pentru a nu face lucrurile mai bine. Se pot uh, îmbunătăți lucrurile um, putem face o treabă mai bună, va fi o provocare, nici noi nu știm exact uh, cum putem îmbunătăți lucrurile, însă știm că Comisia trebuie să propună idei concrete statelor membre și comunității științifice referitor la uh, cum trebuie făcut asta în viitor. Și veți regăsi câteva propuneri în acest sens în uh, documentul nostru. În concluzie, ne, suntem, uh, ne asumăm în continuare angajamentul de a coopera strâns cu Parlamentul în ceea ce privește securitatea alimentară. Suntem dispuși să ținem cont de propunerile dumneavoastră, în paralel și cu uh, munca depusă în celelalte uh, comisii parlamentare, Envi, Agri și așa mai departe. Sperăm că vom putea reflecta um, întreaga gamă de, de opinii prezentate de Parlament. Am arătat prin termenele scurte că se pot uh, îmbunătăți lucrurile, am acceptat deci acest termen limită foarte ambițios și am fost foarte încurajați de uh, faptul că um, Parlamentul, dar și statele membre uh, au înțeles uh, urgența acestui subiect. Vă mulțumesc! As well. Mulțumesc și eu! Nu văd să mai dorească cineva să intervină, decât dacă nu dorește raporta- raportorul să adauge ceva. Tak <clears throat> já ty příspěvky vítám. Eh, sice jsem nedostal úplně odpověď od komise. Mulțumesc. Eh, salut contribuțiile tuturor. Nu am primit însă un răspuns din partea Comisiei referitor la cine va finanța studiile de verificare. Sau poate dacă ați răspuns, n-am auzit eu. De asemenea, nu am auzit răspunsul privind eh, evaluarea de impact, dar cred că oricum vom mai discuta acest eh, punct. Dorește Comisia să răspundă? Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze în ceea ce privește studiile de verificare. Da, Comisia a propus ca EFSA să aibă un buget pentru a face studii de verificare suplimentare. Știm că există oarecare reticență în această comisie față de această propunere, la fel cum este cazul și la uh, Comisia pentru Agricultură. Uh, Aș dori să vă dau mai multe detalii referitor la ce ne-am gândit. În principiu, înțelegem foarte clar că este responsabilitatea industriei și solicitantului să ofere probele științifice pentru a-și sprijini uh, cererea și e corect să și plătească pentru asta. Însă, a devenit uh, clar, de asemenea, din uh, inițiativa cetățenească că ar putea să existe ocazii în care să fie nevoie de aceste uh, studii suplimentare pe lângă uh, studiile din industrie. Ar fi um, situații excepționale. Colegii francezi, de exemplu, au vorbit despre asta. Ar putea exista cazuri în care EFSA este mulțumită de datele pe care le are, însă poate e nevoie de asigurări suplimentare pentru a merge mai departe în acordarea de garanții. Un alt exemplu ar fi, um, unde ar putea fi nevoie de studii suplimentare, ar fi um, chestiuni orizontale. De exemplu, în ceea ce privește substanțele contaminante, care nu se referă la un aliment individual uh, sau la un solicitant individual. Ar putea totuși să existe um, nevoia unui studiu, pen, pentru că nu există um, o companie care este vizată direct, companiile n-ar, investa, n-ar investi uh, în aceste studii. De exemplu, uh, plumb sau alte metale grele în anumite produse, de exemplu, pe bază de pește. Uh, deci vă asigur că uh, nu vrem să uh, subvenționăm noi activitățile industriei și ne pare foarte rău dacă așa reieși din text. Dacă putem mm, oferi uh, formulări care să vă răspundă la îngrijorări, o vom face cu mare plăcere. Iar pe scurt, în ceea ce privește evaluarea de impact, m-am referit, poate nu în suficient detaliu. Într-adevăr, nu a existat o evaluare a impactului la această propunere însă asta a fost pentru că uh, ne-am dorit să răspundem la inițiativa cetățenească în timpul acestei legislaturi. Ar fi fost un lux să putem face și o evaluare a impactului. Dar, insist, este o propunere foarte țintită care se referă la procesul de evaluare a riscului și, în special, dimensiunea de transparență am avut un test de rezistență cuprinzător în ceea ce privește legislația generală privind alimentația și concluzia a fost că se pot îmbunătăți anumite elemente, inclusiv analiza riscului. Însă, nu am ajuns la niciun fel de concluzie care să uh, justifice uh, nevoia unei schimbări totale a sistemului. Deci am avut uh, o consultare cuprinzătoare, ne-am consultat cu experți, cu statele membre. Deci chiar dacă nu a existat o evaluare a impactului, uh, insist asupra faptului că ne-am consultat cu foarte multe părți interesate. So, let me repeat Mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 7 septembrie la prânz putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi. Uh, discutarea proiectului de aviz privind uh, condusul uh, autonom. Raportor este domnul Radev. Îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, господин председател. Уважаеми колеги, при първата ни размяна на мнение Dragi colegi, în timpul primului schimb de opinie asupra acestui dosar, în iulie, cu mare grijă am ascultat reacțiile. Acum uh, prezint uh, proiectul pentru aviz și sper să vă fi răspuns uh, la îngrijorări. Sper că ați citit uh, ultima propunere de document. Pe scurt, ce propunem? Din ce în ce mai multe informații ne, spu- ne spun că mm, cadrul legislativ actual nu va fi suficient pentru a face față riscurilor și provocărilor ce țin de nivelul din ce în ce mai crescut de automatizare în domeniul uh, autovehiculelor având în vedere schimbările dramatice uh, în acest domeniu, trebuie să clarificăm, de exemplu, cine este responsabil pentru daune în cazul unui uh, accident cauzat de un autovehicul uh, complet autonom. Reiese de aici că la nivelul Comisiei Europene va trebui să se facă adaptările legislative necesare de, sau chiar să se um, facă mm, modificări chiar mai uh, profunde pentru a schimba regulile privind responsabilitatea. Regulile ce ne dorim este ca uh, daunele sau responsabilitatea să fie, să fie um, atribuită în mod clar. De asemenea, aspectul transfrontalier ar putea fi uh, abordat cât cel mai eficient la nivel UE. Ar fi foarte important uh, să ne asigurăm că nu există o fragmentare a uh, pieței interne. Ar trebui să analizăm probabil și uh, convenția de la Viena privind uh, traficul rutier pentru a facilita tocmai uh, utilizarea acestor autovehicule autonome. Uh, Aș vrea să mă refer și la contribuția Comisiei Europene în ceea ce privește protecția vehiculelor autonome împotriva atacurilor cibernetice și uh, introducerea unor uh, dispozitive de măsurare a datelor autonome în aceste autovehicule pentru a uh, ancheta în mod mai uh, fiabil uh, eventuale accidente. În același timp, Comisia ar trebui să clarifice regulile ce țin de protecția datelor colectate uh, din aceste autovehicule. Cine are acces la aceste date și așa mai departe. Asta în spiritul um, regulamentului general privind protecția datelor. La fel ca în alte domenii, va trebui să abordăm și uh, proprietatea intelectuală, uh, inteligența artificială care stă la baza condusului autonom, uh, software, um, ce ține de arti inteligența artificială, brevete um, depuse um, în acest sens. Despre asta este vorba în acest proiect de aviz. Sper că va fi o bună bază pentru noi astfel încât documentul final să fie unul cât se poate de bun și să poată ajunge la uh, colegii de la TRAN. Mulțumesc foarte mult! Domnul Fölken. Ja, vielen Dank. Mulțumesc! Aș dori să-i mulțumesc domnului Radev pentru proiectul de document. În cea mai mare parte uh, documentul mi se pare unul bun. Mi se pare important să subliniem că timpul ne presează. Să nu uităm că în 2020 vom avea pe șosele autovehicule de nivel 4, deci practic aproape autonome. Certitudinea juridică trebuie crescută pentru toate părțile interesate astfel încât să și profităm de pe urma potențialului adus de uh, condusul și de autovehiculele autonome. Sunt de acord cu raportorul că este nevoie de o abordare comună la nivel uh, european uh, în acest domeniu pentru a se putea circula cu aceste autovehicule în întreaga Europa. Și tocmai de aceea va trebui adaptată și Convenția de la Viena Important este și să se facă o adaptare a regulilor privind responsabilitatea și să avem um, o conformitate cu regulamentul privind protecția, da, protecția datelor la aceste black box, deci în ceea ce privește datele colectate. Salut faptul că Comisia a propus acest grup de experți care să se ocupe cu aspectele aprofundate ale chestiunilor de responsabilitate la noile uh, tehnologii. Ca domnul Radev, consider că este corect să se verifice în cazul unui autovehicul autonom, uh, cine trebuie să uh, plătească uh, daunele în cazul unui accident. Deci aici este nevoie de mai multe detalii. Um, mă gândesc numai la noi pericole ce apar cu, cu autovehiculele autonome. În același timp însă trebuie ca prevederile pe care le impunem să nu, uh, să nu restrângă um, inovația. Transferul responsabilității trebuie să prevadă garanții atât din partea proprietarului uh, către proprietarul autovehicului, cât și către producătorul autovehiculului. Dacă ne uităm, acum aproximativ 1% din accidente uh, sunt din cauza unor probleme tehnice sau unor uh, uh, erori la întreținere. Deci procentajul este mic. Important este însă că trebuie să nu neglijăm protecția victimelor. Tocmai de aceea Uh, considerăm uh, că propunerea domnului Radev ar putea, include, ar putea închide câteva lacune. În domeniul roboticii, mi se pare că trebuie clarificat faptul că nu poate exista o, o restricționare a um, responsabilității um, în funcție de tipul daunelor, în ceea ce pri- a responsabilității și de, de deci cea despăgubirilor. Apoi, în ceea ce privește datele, cele uh, generate de autovehicul, aici și uh, raportorul preferă abordarea uh, pentru un întreg sector în principiu sunt de acord uh, cu o reglementare coerentă, însă ar trebui verificat uh, și dacă nu se poate face o paralelă cu uh, reglementările privind datele cu caracter ne, care nu au caracter personal, Comisia a pledat pentru drepturi de utilizare mai degrabă decât pentru drepturi de proprietate. Mi se pare destul de logic la o primă privire. Deci pentru uh, datele generate de algoritmii uh, conținuți în aceste autovehicule. Însă drepturile de utilizare trebuie să fie gândite în așa fel încât să se creeze o concurență echitabilă pe piața europeană, deci să nu creăm noi monopoluri uh, de deținători de date, Uh, de asemenea din punctul de vedere al consumatorului și al um, serviciurilor independente, trebuie asigurat un acces la aceste uh, date uh, pentru furnizorii de servicii. De asemenea, portabilitatea datelor trebuie să fie garantată pentru a evita uh, din nou monopolul. Mulțumesc foarte mult pentru propunere și cred că vom putea colabora în mod foarte constructiv. Doamna Delvo, mulțumesc, domnule președinte. Voiam să intervin pentru a îi mulțumi domnului Radev și pentru a-l felicita pentru acest aviz. Desigur că susțin tot ce a spus colegul meu și reflexiile sale, iar raportul acesta, cu care sunt întru totul de acord, uh, reflectă rezultatul votului nostru de anul trecut. Păcat că, între timp, nu s-au înregistrat progrese pe tema asta, fiindcă nici până în momentul de față nu, s-au, uh, nu s-a înaintat deloc. Aș vrea să fac o singură observație pe marginea punctului 3 cu privire la regimul asigurărilor. Aceste asigurări uh, care vor avea un caracter general și care vor, vor, se vor, uh, vor trebui să fie aplicate, vor trebui să fie încheiate în toate cazurile, vor asigura o protecție sporită. Totuși, un uh, regim ca acesta în materie de asigurări ar fi extrem de costisitor – și ar limita accesul la regimul asigurător doar pentru persoanele cu foarte mult noroc în viață, ca să zicem așa. Deci, cred că ar fi bine să avem în vedere o bază de date europene, europeană care să poată fi pusă la dispoziție și cred că în sensul ăsta ar trebui să reflectăm la o astfel de idee. Mulțumesc. Dorește Comisia să intervină? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult pentru proiectul de raport mai întâi, dar și pentru organizarea discuției pe marginea conducerii autonome, un subiect foarte de mare, de mare actualitate și mă bucură faptul că această comisie l-a pus printre prioritățile sale. Consider de asemenea că această dezbatere este abia la începutul dialogului nostru politic și legislativ, fiindcă pe bună dreptate spuneați că mai e mult de lucru la cadrul de reglementare. V-ați referit la câteva aspecte, cum ar fi regimul răspunderii, securitatea cibernetică, înregistrarea datelor chiar, problema regulilor de circulație și așa mai departe. În mare măsură suntem de acord cu aceste puncte de vedere, iar comunicarea pregătită de comisie pentru luna mai anul acestuia a arătat acest lucru. Avem o abordare holistică și suntem în bună măsură de acord. Conducerea autonomă se bazează pe trei piloni. Tehnologie, infrastructură, elemente fundamentale care, pentru, pentru a permite uh, conducerea autonomă, un cadru de reglementare care să fie, uh, să răspundă cerințelor viitorului și cerințelor uh, de siguranță și, în al treilea rând, aspectele sociale și de ocupare. Începând din luna mai, am început deci să implementăm tocmai aceste trei elemente și v-ați referit și dumneavoastră tot la ele. În ce privește aspectele legate de răspunderea juridică, colegii au analizat în detaliu lucrurile la care v-ați referit și dumneavoastră, dar fără îndoială că va trebui să avem în vedere diferitele regimuri asigurătorii și de răspundere și să le analizăm pe fiecare în parte. Până acum însă s-a considerat că nu e necesar să se introducă modificări. Vorbim de mașini din ce în ce mai automatizate oricum. Deci trebuie să facem o distinție între mașinile automate, automatizate în bună măsură, dar cu șofer și cele cu o conducere complet autonomă. În cazul acestora din urmă, cred că va trebui să reflectăm la un mod de adaptare a cadrului de reglementare. Există un grup de experți și avem în vedere o serie întreagă de orientări pentru interpretarea directivei în vigoare, dar și uh, tehnologiile existente. Și pe la jumătatea lunii mai anul viitor se va face și o evaluare a situației. Apoi vă referați la problema despăgubirilor pentru posibilele victime. Ne-am gândit și noi la o astfel de posibilitate de a despăgubi victimele în caz de accident, indiferent dacă vorbim de uh, autoturisme convenționale sau cu conducere autonomă, dar asta se leagă de problema regimului de asigurări de care, uh, la care se va referi colegul meu îndată. Apoi, în comunicarea noastră, sau alături de comunicare am prezentat și o reformare a regulamentului, care face parte din reforma pe care o avem în vedere. Și acolo ne ocupăm de o serie întreagă de teme, cum ar fi caracterul vieții private, protecția datelor cu caracter personal. Vrem, deci, să ne folosim de instrumentele corecte pentru a identifica regimul de răspundere. Și, în acest sens, vrem să finalizăm activitatea pe marginea acestei propuneri până la, jumătă, până la sfârșitul anului și apoi să ne ocupăm de actele de punere în aplicare. Apoi vorbeați de o uh, revizuire a convenției în materie. Există un grup care se ocupă la Geneva tocmai de aspectele legate de conducerea autonomă și uh, în convenție s-ar putea lua în calcul introducerea acestor noi elemente. Este în dezbatere în momentul de față la Geneva, dar probabil că mai târziu în timp, bănuiesc că nu e cazul să începem să lucrăm deja la un text de lege până în 2020. Și ultima observație pe care voiam să o fac se referă la aspectele legate de securitatea cibernetică. Pachetul de securitate cibernetică și în ce privește conducerea autonomă face parte din activitatea grupului de la Geneva, pentru că e vorba aici de stabilirea unor standarde internaționale. Aveați dreptate că vorbim de, vor, ar trebui să vorbim de o abordare la nivelul Uniunii Europene pentru a evita fragmentarea, dar avem în vedere pentru securitatea cibernetică de un cadru și mai amplu pentru a permite o liberă circulație autovehiculelor bazate bazându-ne pe aceeași, același nivel de cerințe. Avem o vedere, deci, uh, deci din, din câte știm noi de la Geneva, aceste reguli vor fi supuse votului la începutul anului următor și acest, aceleași reguli vor intra în uh, regulamentul nostru. Și acum îl las pe colegul meu de la DG Just 2 să vă vorbească mai mult despre aspectele legate de uh, asigurări și uh, răspundere. Mulțumesc foarte mult! Raportul Delvo, adoptat în februarie, a permis ulterior comisiei să se ocupe de uh, publicarea unei comunicări pe marginea inteligenței artificiale în luna aprilie, care se ocupă în special de aspectele juridice și etice Aspectele legate de răspundere refac parte și reprezintă un element important al acestui cadru care se ocupă de aspectele de răspundere juridice și etice. Comisia a, pus, a înființat un grup de experți care se ocupă de două chestiuni. O parte a grupului de lucru se ocupă de directiva privind răspunderea pentru produse pentru a ne asigura că uh, textul acesta este adaptat progresului tehnologic, tehnologic iar celălalt, cealaltă parte a grupului are o perspectivă globală, holistică, asupra problemelor de răspundere în general și are în vedere întregul cadru juridic de la nivelul Uniunii Europene și național în legătură cu noile tehnologii. Această parte a grupului de lucru va prezenta uh, orientări în legătură cu modul în care ar trebui să fie concepute textele de lege în acest domeniu și care ar trebui să fie principiile comisiei la momentul la care trebuie adoptat un astfel de cadru. La solicitarea dumneavoastră, domnule președinte, Comisia a permis uh, raportorilor din Parlament acces la lucrările ambelor părți ale grupului nostru de lucru, în calitate de observator și deja raportorii s-au prezentat la primele reuniuni ale acestui grup de lucru, asigurându-ne în felul acesta că și Parlamentul și Comisia dumneavoastră sunt încunoștințate de activitatea acestui grup de lucru cu ambele sale ramuri. Iată un exemplu prin care arătăm cum se ocupă grupul acesta de lucru de verificarea ca noile tehnologii să răspundă și cerințelor din, uh, din cadrul legislativ și invers, iar subiectul uh, autoturismelor cu conducere autonomă va fi abordat în ședința viitoare din luna septembrie. Este important așadar să se facă o analiză cât se poate de aprofundată a subiectului, pentru a ne asigura că legislația adoptată la nivel atât european cât și național este în pas cu vremurile și cu progresul tehnologic și dacă nu, să se opereze modificările necesare și pentru asta se emit orientări de către acest grup de lucru. Mulțumesc foarte mult domnului Radev și uh, atenția acordată de comisia dumneavoastră și de comisia TRAN responsabilă pentru acest subiect. Avem o cooperare foarte bună cu Parlamentul European pe această temă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Lobeton mai voia să intervină. Mulțumesc, domnule președinte, că nu m-ați uitat. Îi mulțumesc domnului Radev pentru raportul acesta care se ocupă de o chestiune foarte importantă a autoturismelor cu conducere autonomă care nu vor întârzia să apară pe străzile noastre. Proiectul acesta de aviz are meritul de a reaminti că, pe bună că este foarte probabil că sistemul de legi este inadaptat pentru a răspunde acestui progres tehnologic, deci e foarte important să ne ocupăm de aspectele legate de responsabilitate. Mă bucură faptul că în avizul său domnul Rade vorbește de un uh, regim obligatoriu de responsabilitate și cred că pe calea aceasta ar trebui să lucrăm. Aș, vă, aș vrea să mai fac trei observații pe care se vor baza amendamentele pe care le voi depune în numele no- grupului nostru. Apoi, iată, mai întâi de toate, dacă vrem să creăm un astfel de sistem de asigurări obligatoriu, trebuie să o facem și pentru a compensa, pentru a despăgui victimele care sunt, din păcate, absente din proiectul de aviz, ori să nu uităm de ele, pentru că, până la urmă, ăsta e scopul nostru, să ne gândim la victimele unui posibil accident. În al doilea rând, Cred că atunci când uh, avem în vedere imputarea răspunderii, trebuie să mergem puțin mai departe și să vedem cui îi putem, uh, uh, um, pe cine trebuie să poartă răspunderea în caz de accident, constructorul, proprietarul, utilizatorul, care dintre părțile participante trebuie stabilit în felul acesta răspunderea, trebuie stabilită răspunderea. Uh, Apoi, în al treilea rând, din punctul meu de vedere, lipsește un element din acest proiect de aviz și anume o condamnare neechivocă a ipotezei de a se stabili o personalitate juridică proprie pentru autoturismele cu conducere autonomă. Există grupuri de lobby care încearcă printr-o astfel de manevră să exonereze de orice răspundere orice persoană umană sau juridică uh, de răspunderea pentru accident. Or să nu uităm că, primul rând, în primul rând, trebuie să avem în vedere funcția despăgubitoare, dar și funcția sancționatorie, și anume stabilirea persoanei responsabile. Ori, din punctul meu de vedere, persoana răspunzătoare pentru un posibil accident în ultima instanță nu poate fi decât un om. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Voiam să vă reamintesc că 6 septembrie la ora 12 este termenul limită pentru depunerea de amendamente pe marginea acestui aviz și continuăm cu punctul 8, analiza amendamentelor cu privire la condițiile de lucru transparente și previzibile în Uniunea Europeană. Raportor este domnul Ezagunos, care din păcate este absent. Domnul Maștalca îl înlocuiește? Da, se pare că da. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru absența domnului Crisogonos, care <clears throat> n-a putut participa și m-a rugat pe mine să-i țin locul și să-i citesc în limba engleză observațiile. Cred că a vrut să mă pedepsească pentru ceva. Așadar, iată care este textul transmis de domnul Crisogonos. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care au înaintat amendamente. Voi încerca să țin seama de amendamentele propuse, atât cât se va putea, în cadrul unor formule de compromis. Obiectivul cheie este de a îmbunătăți în mod eficient propunerea Comisiei de directivă cu privire la condițiile de lucru transparente și previzibile în Uniunea Europeană, context în care susțin amendamentele care promovează o ocupare mai sigură și mai previzibilă și condiții de lucru care să permită o protecție adecvată a lucrătorilor. Productivitatea și câștigurile pe termen lung de pe urma ei pentru angajator trebuie să ducă la crearea de condiții de lucru mai bune pentru lucrători în întreaga Uniune Europeană. Și acestea trebuie, aceste lucruri trebuie uh, menținute în întreaga Uniune Europeană prin uh, susținerea principiilor cuprinse în Carta Drepturilor Fundamentale. Condițiile de lucru trebuie să respecte sănătatea uh, și demnitatea lucrătorilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuții. Mulțumesc. Doamna Guteland, mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru, să-i mulțumesc foarte mult pentru raport, uh, domnului raportor, e un raport bun. Noi în Suedia avem un model dedicat în acest sens pe piața de muncă. De aceea, pentru noi e fundamental ca această directivă să respecte modelul nostru. Avem uh, o autonomie a partenerilor sociali care au dreptul de a încheia acorduri colective și e important ca acest element să fie recunoscut, iar partenerii sociali să aibă posibilitatea de plină de a încheia acorduri colective la nivel adecvat, iar dispozițiile din această propunere trebuie să permită partenerilor sociali să îndeplinească obiectivul acestei directive în interesul atât al angajatorilor cât și al angajaților, inclusiv prin intermediul acestor acorduri colective. Poziția partenerilor sociali le permite să asigure echilibrul între interesele angajatorilor și ale angajaților și ea trebuie menținută. În acest sens am propus o serie de amendamente, amendamentul 115, 134 și amendamentul 236 și aș vrea să insist pentru promovarea acestor amendamente cruciale pentru noi în Suedia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Totuși, nu înțeleg unde printre competențele Comisiei Jurii s-ar înscrie subiectul acesta, dar poate nu înțeleg eu care este împărțirea competențelor între comisii. Dacă dorește Comisia să intervină, o rog să o facă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și domnului raportor prin intermediul uh, reprezentantului său. Am citit și amendamentele uh, înaintate cu foarte mult interes și aș vrea să fac câteva clarificări. Una se referă chiar la observațiile dumneavoastră, și anume că ne aflăm acum în domeniul condițiilor de lucru, care ține strict de uh, competența legată de standardele minime. În acest sens, am încercat să înaintăm propuneri prin care să întărim poziția lucrătorilor din întreaga Uniune Europeană, în special a lucrătorilor celor mai vulnerabili. Rămâne însă problema competenței pentru standardele minime și deci există suficientă marjă de flexibilitate și adaptabilitate în funcție de fiecare model în parte. Și astfel ajung la a doua chestiune pe care voiam să o uh, abordez, și anume rolul partenerilor sociale, așa cum e el prevăzut în directivă. Doamna comisar, doamna comisar Tyson a susținut un dialog social, susține dialogul social, ținând seama în acest context de diferitele modele sociale. De aceea, propunerea de directivă are un domeniu de aplicare foarte amplu și o marjă largă pentru adaptarea prin acorduri colective la acest rol al uh, partenerilor sociali și în Consiliu statele membre, o serie întreagă de state membre, au arătat că este mai mult decât suficient ce s-a propus în acest sens. Există țări pentru care în centrul legislației lor se află partenerii sociali, cum este și Danemarca, și considerăm că echilibrul a fost uh, garantat prin propunerea comisiei. Sigur că dacă se vor identifica elemente de îmbunătățire a textului care să-l întărească, suntem deschiși. Dar să nu uităm că această legislație trebuie aplicată în întreaga Uniune Europeană și vizează pe lucrători, lucrători care nu sunt în sectoare uh, acoperite de acorduri uh, colective mai puternice și susține interesele lucrătorilor. Mă voi opri aici și vă stăm la dispoziție în cazul în care va fi necesar să oferim lămuriri tehnice suplimentare, inclusiv în cadrul comisiei dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Adoptarea în uh, cadrul jurii este prevăzută pentru 24 septembrie. We continue by... Și continuăm cu punctul 9, analiza proiectului de raport cu privire la utilizarea instrumentelor digitale și utilizarea lor în legislația în uh, domeniul societăților comerciale. Domnul Tadeus Fiefca este raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi face o mare plăcere să vă prezint observațiile mele cu privire la propunerea Comisiei Europene referitoare la directiva privind societățile comerciale și legislația în materie. Există o serie de elemente de facilitare pe care societățile le așteptau de mult. Apoi sunt prevăzute o serie de instrumente la dispoziția noastră pe care să le folosim. În al treilea rând, aceste propuneri se constituie și într-o propunere de întărire suplimentară a pieței. Primul element la care m-am referit se referă la înregistrarea online a societăților comerciale și a filialelor acestora deci înregistrarea online, atât pentru societatea mamă cât și pentru filiale. O altă temă importantă se referă la principiul o singură dată. Și anume, principiul acesta dacă nu este respectat, conduce la o serie întreagă de formalități care se suprapun, se dublează la multă birocrație și părțile interesate sunt nevoite să repete fiecare procedură de mai multe ori, nu o singură dată, așa cum ar spune principiul. Documentul propus în acest sens de Comisia Europeană e chiar foarte bun Ca atare, noi, Parlamentul, cred că asta am mai avea de făcut și anume să facem ca o serie întreagă de dispoziții cuprinse în această propunere să fie mai precise, astfel încât să fie mai ușor de pus în aplicare în practică, să fie clare, astfel încât să nu existe nicio îndoială în legătură cu obligațiile fiecarei entități în parte. E o chestiune ce ține în special de, care se referă în special la întreprinderi. Întreprinderile care vor profita de pe urma acestor opțiuni ce li se oferă. Am mai vorbit de subiectul acesta și cu alte ocazii. Comisia a făcut cercetări în materie și a stabilit că facilitățile pe care le propun ar fi binevenite, Desigur că obiectivul general al acestei propuneri este acela de a asigura coerența la nivel legislativ, compatibilitatea între legislația europeană și cele naționale. Pentru ca această, uh, acest, acest set de legi să funcționeze cât mai bine, este nevoie de certitudine juridică. Aby nie wprowadzać żadnego... Avem nevoie de mai multe garanții și să ne asigurăm că informațiile sunt corecte. Nu trebuie să existe niciun risc aici, părțile implicate trebuie să aibă siguranța că informațiile incluse în acest registru sunt corecte. Am înaintat o serie de amendamente care au ca scop oferirea de exactitate acestor prevederi, mai ales în ceea ce privește filialele. V-am spus asta înainte de vacanță. Prevederile cu privire la filiale, cu privire la filiale trebuie să fie foarte exacte momentul în care se formulează exigențe în ceea ce privește îndosarierea documentelor, trebuie să ținem cont de autenticitate și de exactitatea dosarelor uh, create. Autenticitate, precizie și uh, validitatea. Acestea sunt foarte importante și sunt întru totul de acord cu propunerile făcute în acest sens. Toate procedurile trebuie să respecte legislația națională, dar, în egală măsură, trebuie să respecte și regulamentul cu privire la identificarea electronică și serviciile cu privire la trusturi la încredere, mă, scuzat, mă scuzați. Încercăm să creăm uh, încredere, încredere reciprocă între diversele entități, între, la nivelul sistemului juridic și, în egală măsură, încercăm să creăm încredere în mediul de afaceri. Aceasta este directiva. Aceste astfel de garanții, ca cele prevăzute, ar trebui să fie garantate, să apară în momentul în care se întrunesc niște condiții. Aceste exigențe despre care vă vorbiți trebuie să se bazeze pe legislația națională. Cu toții suntem de acord în acest sens. Multe state membre au uh, prevederi ex- foarte clare în ceea ce privește înregistrarea pe internet dar uh, nu toate statele membre. Unele state membre nu au încă astfel de prevederi și acestea vor trebui să fie introduse în momentul în care se transpune directiva. Companiile noastre, societățile noastre comerciale, au nevoie de siguranță juridică și trebuie să știe ce li se cere. Mai departe, vreau să vorbesc despre articolul cu privire la la uh, directorii descalificați. S-ar putea ca un stat membru să trimită o solicitare unui alt stat membru întrebând dacă persoana respectivă a fost descalificată. Dacă răspunsul este afirmativ, adică persoana respectivă a fost descalificată, aceste informații ar trebui să fie însoțite de justificările pertinente, care să spună de ce s-a făcut acest lucru și pe baza căror prevederi s-a operat la descalificarea persoanei din funcția de director. Există multe discrepanțe juridice în acest domeniu între statele membre. Adică, motivele pentru care o persoană, un director, este descalificat diferă de la un stat membru la altul. Astfel încât, în momentul în care se oferă astfel de informații, trebuie să se adauge o notă explicativă. Și aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre un alt subiect foarte important, care ține de următorul aspect. Solicitările și exigențele cu privire la aplicările detaliate cu privire la informațiile din registru. Există o listă de documente care ar trebui să fie pusă la dispoziție gratuit. După părerea mea, această listă ar trebui să fie amplificată și s-a înaintat și am înaintat un amendament în acest sens. De pildă, documentele privind procedura de insolvență ar trebui să fie oferite gratuit. Unii colegi ar dori ca și alte documente să fie gratuite. cum ar fi statutul de ocupare. Cred că se merge prea departe, ar fi prea scump și oricum aceste informații au un termen de valabilitate foarte redus. Colegii mei au făcut foarte multe comentarii și sunt convins că vor mai urma și altele, care, bineînțeles, vor fi extrem de interesante și le aștept cu nerăbdare. Dați-mi voie să vă spun că ar trebui să fim foarte atenți la punerea în aplicare și la termenele aferente. S-a făcut propunerea de a aplica această directivă pe etape. Dar, după părerea mea, toate prevederile ar trebui să fie aplicate dintr-o dată. Dacă e nevoie, putem uh, prelungi termenul limite, dar nu e o idee bună să se fragmenteze procesul de punere în aplicare pe etape. Cam atât aveam de spus. Acum, în ceea ce privește termenul pentru depunerea amendamentelor, acesta este 11 septembrie la prânz. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iutalan. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Sfiefca pentru acest raport, proiect raport bun cu elemente pozitive pe care le sprijin. Amendamentul 2 eliminarea referirii la posibilitatea de a alege eh, mijloace de identificare alternativă, cum ar fi scanarea pașapoartelor. E foarte bine că s-a eliminat acest lucru, fiindcă punea probleme. Dacă statele membre au libertatea de a alege mijloace de identificare diferite și au dreptul să recunoască o copie scanată a pașaportului, ar putea ca pe viitor să promoveze înregistrarea companiilor în statelor membre, reducând uh, exigențele, iar scopul nostru ca legiuitor nu poate să fie crearea unor standarde cât mai reduse și o cursă către nivelul cel mai de jos între statele membre, ci din potrivă o cursă către nivelul cel mai ridicat. Vă mulțumesc deci că ați eliminat acest lucru. Am unele îngrijorări uh, care subzistă și uh, vreau să vă spun că sunt aspecte unde nu suntem pe aceeași lungime de undă. De pildă, amendamentul raportorului, amendamentul 18, pune probleme, îmi pune probleme. Așa, pentru că se propune eliminarea referirii la a, aliatul 19.2G uh, în ceea ce privește numărul de angajați. Dat fiind lipsa de transparență de la ora actuală în ceea ce privește guvernanța corporatistă cu privire la drepturile sociale, eu vreau să vă spun că lista de informații gratuite, de, de informații oferite de companii ar trebui să se regăsească și în rapoartele anuale, în informările pentru angajați și acordurile de participare. Deci să fie extinse. Cum spuneam, deci nu suntem pe aceeași lungime de undă aici. Apoi, Comisia Europeană și statele membre ar trebui să poată um, opera derogări pentru anumite sectoare unde existe, există un uh, risc de instalare a companiilor din uh, motive frauduloase. Numai persoanele fizice și nu juridice pot folosi aceste proceduri, dat fiind uh, cât de greu este să se găsească acest locus al proprietății și a controla structurile de grup. Am avut deja discuții în acest sens și cred că este foarte important acest lucru. Dacă, dacă avem o abordare prea amplă aici, s-ar putea să creăm situații în care să ne confruntăm cu mai multe probleme de fraudă și așa mai departe și este mai bine să începem mai restrâns cu persoane fizice și cu unde să începem cu ceva asupra care avem control, să facem lucrurile bine și după aceea pe viitor vom mai vedea. Acestea sunt îngrijorările mele. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport și mulțumesc pentru uh, dat, pentru faptul că ne-ați anunțat data limită pentru depunerea amendamentelor. Domnul Radev, doriți dumneavoastră să las cuvântul? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Îl, îl felicit pe Tadeuș pentru acest raport, proiect de raport foarte, foarte bun. Vreau să vă spun că lipsa de reguli în ceea ce privește înregistrarea pe internet și găsirea compa- documentelor companiilor pe internet și lipsa publicării documentelor pe internet sau discrepanța dintre aceste reguli între statele membre acolo unde există, duce la cheltuieli nenecesare și la poveri nenecesare pentru acei antreprenori care doresc să înceapă o nouă companie sau să-și uh, extindă activitatea prin uh, filiale. Ceea ce ar uh, putea crea probleme prin uh, întârzierea înregistrării și, până la urmă, în cel mai rău caz, ar putea ca unele întreprinderi să nu fie încorporate deloc. Unele țări, printre care Bulgaria, au uh, introdus uh, proceduri de înregistrare pe internet. Uh, acestea sunt adesea mai, mai rapide, mai ieftine. Iar în momentul în care se face înregistrarea în persoană pe hârtie, procesul este mai anevoios și mai costisitor. Iar uh, introducerea acestui sistem uh, în Uniunea Europeană cu un termen maxim de 5 zile lucrătoare ar uh, ajuta foarte mult IMM-urile și le-ar face mai mobile și mai competitive. Dar Introducerea soluțiilor digitale în uh, legea companiilor, uh, societăților comerciale trebuie să meargă mână în mână cu protecția împotriva fraudei și abuzurilor. Trebuie să existe mai multă transparență când vine vorba de, de um, calitatea de proprietate benefică și uh, părțile terțe trebuie să poată avea acces gratuit la documentele companiilor dat fiindcă introducerea înregistrării pe internet a noilor companii și a filialelor permite încorporarea unor entități fără ca vreun membru să, să fie prezent fizic în fața unei autorități publice, este important să existe sisteme de identificare de încredere solide pe parcursul întregului proces de încorporare. Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vă mulțumesc uh, pentru acest raport foarte bun. Am câteva amendamente pe care le voi înainta și vreau să ridic câteva aspecte. Mă alătur celor spuse de domnul Radev. Identificarea persoanelor implicate este foarte importantă și trebuie să ne asigurăm că aceste documente sunt de încredere în ceea ce privește înregistrarea online. Iar uh, acest lucru este abordat aici. Există o diferență uneori și nevoia de a trimite mai multe documente. Immer gibt und ähm, ich glaube bei aller Erleichterung, die man Cred că uh, cu toată simplificarea pe care dorim să o oferim uh, cu acest uh, text, trebuie să existe posibilitatea ca statele membre să solicite eventual și pe formă, um, pe hârtie, aceste elemente din domeniu, din motive de uh, siguranță publică, mi se pare important acest lucru. Iar apoi noi în Germania avem un uh, sistem în care uh, și uh, prevenția joacă un rol important și prin, prin intermediul notarilor s-a Uh, vorbit deja despre asta, este important ca statele membre să aibă libertatea atunci când uh, elaborează procedurile online uh, să includă și notarii. Mi se pare important, mi s-ar părea util să fie inclus acest element în text. În orice caz este un raport foarte bun și dacă putem facilita procedurile, însă în același timp uh, să respectăm credibilitatea registrelor uh, publice, uh, cred că putem avea rezultate bune. Mi se pare important să, poată fi, să pot fi autentificați, identificați cei care fac notificările. Și cred că dacă reușim asta, vom fi făcut un pas înainte la nivel european. Mulțumesc. Does the commission wish to take the floor? Mulțumesc. Dorește Comisia să intervină? Thank you, Chair. Good afternoon and thank you. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Mulțumesc uh, raportorului pentru proiectul de raport pe care l-am citit cu mare interes. Mulțumesc și tuturor celorlalți care au intervenit. Dacă îmi permiteți, aș vrea să menționez câteva elemente. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru sugestia de clarificare a textului. Lucrurile de acest gen pot fi întotdeauna îmbunătățite și cu mare plăcere analizăm astfel de sugestii. La un punct menționat de raportor în ceea ce privește termenele de implementare, aș vrea să explic um, că motivul pentru a introduce o implementare progresivă a fost că implementarea prevăzută mai târziu era mai complicată și mai um, scumpă, pentru că era vorba de date um, care pot fi uh, citite de mașini um, și așa mai departe, dar aceste elemente pot fi discutate și mai târziu. Două elemente menționate acum în discuție. Uh, unul din partea doamnei Juteland Uh, nu vă, vă va surprinde, pentru că am mai spus asta deja, și anume că în propunere nici măcar nu am propus limitarea domeniului de aplicare la persoane fizice și excluderea persoanelor juridice. Din punctul nostru de vedere, propunerea ține de a avea instrumentele digitale disponibile și uh, de, e vorba de transferarea proceselor în uh, domeniul digital dacă sunt um, elemente suplimentare care ar putea apărea din anumite tipuri de înregistrare, abordarea noastră ar fi să încercăm să menținem în propunerea asta cu posibilitatea de a se folosi instrumentele digitale. Însă să vedem um, cum putem aborda aceste complexități cu utilizarea instrumentelor uh, juridice. De asemenea, un punct uh, gen, un, de ordin general, menționat și de doamna Nibler, în ceea ce privește mecanismele de control din partea statelor membre, uh, a fost uh, foarte important pentru noi atunci când am redactat propunerea să analizăm modul în care statele membre astăzi uh, controlează autenticitatea documentelor. Cum uh, asigură garanțiile necesare și, după cum ați observat uh, și dumneavoastră, uh, în anumite state membre, de exemplu, sunt implicați uh, notarii, și obiectivul nostru a fost să să facilităm utilizarea instrumentelor, dar și să permitem statelor membre posibilitățile de a se adapta, menținând uh, obiectivele. Acesta era și modul în care am, găsit, am gândit această propunere. Dacă găsiți o cale să uh, formulați acest lucru în mod clar, uh, vom analiza cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc, mulțumesc și eu, spune președintele. După cum a spus domnul Zviefka, termenul pentru amendamente este 11 septembrie. Mai dorește cineva să intervină? A, domnul Zviefka. Za wszystkie przekazane. Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc pentru comentarii. Au fost foarte utile. Include toate elementele la care ne-am gândit de la bun început. Dacă ne gândim la legislația națională, e foarte important să ținem cont de ea din punct de vedere al credibilității. Docu și sunt importante documentele furnizate. Aș vrea să menționez de asemenea că în timpul procesului de înregistrare online e posibil să uh, soliciți persoanei respective să, prezinte în, să se prezinte în persoană. Że ta rejestracja może nie do końca jest zgodna z prawem. Dacă există temeri că această um, înregistrare ar putea fi frauduloasă sau că persoana fizică sau juridică care dorește să facă această înregistrare nu respectă criteriile, uh, atunci se poate acționa. Mecanismów zabezpieczających troszeczkę jest. Zastanowimy się Există, și aici intervine legislația națională, există o serie de mecanisme de securitate implicate, vom, ne vom gândi cum putem să îmbunătățim lucrurile și după ce vom analiza și propunerile dumneavoastră, vom re redacta textul. This item and continue by item. În regulă, continuăm cu punctul 10 de pe ordinea de zi, proiectul de raport privind uh, transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere. Doamna Regner, aveți cuvântul. Mulțumesc tuturor colegilor. Uh, iată-ne cu textul privind uh, dreptul uh, companiilor. Am așteptat foarte mult timp. Cred că ar trebui să uh, folosim această oportunitate pentru a uh, grăbi lucrurile. Pentru întreprinderile în Uniunea Europeană, situ situația până acum este dificilă. Market and when it's about moving, uh, activity. Când e vorba de a muta activitatea dintr-o țară într-alta la nivel transfrontalier, situația nu e foarte europeană. Companiile trebuie să renunțe la personalitatea juridică. Din acest punct de vedere, așteptăm acest pachet pentru a accelera ce este atât de necesar uh, în Uniunea Europeană. Avem nevoie de un instrument pentru a transfera sediul unei companii uh, în altă țară. Lipsește și uh, um, asta este propunerea actuală. Ne uităm um, la ce s-a întâmplat, de unde a venit necesitatea. Nu Uh, Parlamentul, Consiliul, uh, Comisia au uh, făcut legislație aici, ci de fiecare dată Curtea Europeană de Justiție. Întotdeauna analiză, așteptăm următoarea propoziție, sentin, o hotărâre, mă scuzați, a Curții de Justiție. Și prin simplul fapt că am avut decizia Polbat, Comisia acum a venit cu propunerea sa. Este necesar să avem mai multă claritate aici, pentru că pur și simplu în momentul de față ne uh, orientăm după ultima hotărâre a Curții de Justiție. Noi, ca legiuitori în Parlamentul European, trebuie să asigurăm reguli clare, simple, care să permită companiilor să își exercite libertatea de uh, alegere a sediului uh, apoi, în al doilea rând, să faciliteze uh, procedurile în stabilirea sediului pentru companii și pentru statele membre, dar și să protejeze părțile interesate, lucrătorii, creditorii și acționarii minoritari. Deci, uh, multe obiective de atins. Am să mă refer numai la câteva elemente uh, diferite. Raportul este unul foarte lung, trebuie acoperită o serie întreagă de elemente. Întâi, pentru a uh, întâi trebuie eh, consolidată participarea lucrătorilor, informarea lor. Cu aceste amendamente doresc să protejez uh, interesele lucrătorilor, ehm, protecții care există la nivel de drept național în 17 state membre. De, situația este aceeași ca în, în situația digitalizării. În 17 state membre există deja și acum avem, și aici avem 17 uh, state membre în care există reguli privind reprezentarea la nivelul uh, bordurilor de um, consiliilor de conducere. Deci acest, acest element este foarte important. În al doilea rând, să simplificăm procedurile pentru conversie, fuziuni și divizări pentru companii. Din punctul meu de vedere, asta înseamnă că aș vrea să creăm un fel de procedură uh, în oglindă pentru toate tipurile de schimbare a sediului pentru o companie. Deci, standardele pentru uh, implicarea lucrătorilor trebuie să fie aceleași și întotdeauna nivelul cel mai ridicat. Deci sunt împotriva eliminării unor uh, sau scăderii standardelor. Autoritatea națională competentă este responsabilă pentru a decide asupra uh, operațiunilor transfrontaliere. Ține de ea să solicite informații suplimentare și să se consulte cu experți uh, independenți. De aceea uh, elimin obligația de consultare a unui expert independent când se face o evaluare aprofundată și uh, cred că trebuie uh, îmbunătățit fluxul de informații între autoritățile naționale. Vor fi multe uh, dezbate privind acești experți uh, independenți, dar uh, după ce am discutat uh, mult despre acest subiect și m-am interesat, uh, mi se pare cea mai bună soluție. Apoi, trebuie să evităm uh, companiile căsuță poștală pentru a reduce posibilitatea de a crea aceste mm, companii căsuță poștală, introduc obligația unei activități economice obligatorii în locul sediului în care există sediul companiei. Există o decizie în, în acest sens a Curții de Justiție care spune că libertatea de sta, stabilire, de alegerea sediului um, este condiționată de o activitate economică în alt stat membru decât statul de origine. Este vorba de cauza Cadbury-Schweppes. În principiu trebuie să prevenim o scădere a standardelor în care companiile se uită în ce stat uh, textul uh, legislativ este mai favorabil, mai flexibil, ce se, uh, în care mm, asigurările sociale sunt, cerințele prin asigurările sociale sunt mai scăzute și stabilesc sediul acolo. Deci, un, acest pachet vine în acest moment în care avem concurență între statele membre în care companiile caută întotdeauna regimul cel mai favorabil pentru ele și uh, de câștigat au companiile care își pot permite avocați care să le găsească regimul cel mai favorabil. În ceea ce privește divizările, nu văd uh, valori adăugate pentru divizări, deci propunerea nu se aplică pentru toate divizările transfrontaliere. Eu propunere, propun între, eliminarea întregului capitol privind uh, divizările. Nu în ultimul rând, sunt multe amendamente privind uh, clarificarea termenilor și definițiilor. Nu e nimic uh, nou, însă în acest uh, pachet mi se pare atât de important să ca lucrurile să fie clare, inteligibile. Tocmai de aceea clarific uh, unii dintre termenii care puteau fi uh, interpretați și unele din termen, unii din termenii în articolul 2. Protecția părților interesante este uh, adecvată. Creditorii și acționarii minoritari vor avea dreptul uh, um, de a ieși din companie. Uh, și um, Iată, astfel am încercat în mod destul de detaliat să vă prezint uh, amendamentele mele. Vorbesc în engleză astăzi, pur și simplu pentru că am lucrat în engleză și cred că, din acest punct de vedere, e mai practic să continuăm astfel. Raportul uh, este original în engleză, aș vrea să continuăm uh, în același mod. Și, um, nu în ultimul rând, în ceea ce privește termenele, cred că în raport mai era o dată publicată, dar propunerea mea este să acționăm cât se poate de repede, să avem uh, voturile în noiembrie la acest uh, raport. Cred că e vorba de 20 noiembrie, ar trebui să mm, cred că de obicei e pe, într-o zi de marți, uh, a doua zi și cred că pe 14 septembrie e termenul pentru amendamente, nu știu pe de rost, deci poate greșesc. În orice caz, aștept uh, cu nerăbdare cooperarea cu raportorii din umbră. Am intervenit mai mult timp pe acest subiect pentru că am lucrat atât de mult la acest raport și acum că avem această propunere și sper că vom putea face eforturi astfel încât să finalizăm acest raport în această perioadă legislativă. A fost foarte bine că ați vorbit în engleză, spune președintele. Domnul de Grandes. Mm. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu vorbesc uh, engleză, o să vorbesc limba lui Cervantes. Ca, pe care o interpretați atât de bine interpreții din Parlamentul European. Uh, Uh, trebuie felicitată, doamna raportor. Uh, vreau să vă reamintesc despre discuțiile pe care le-am uh, avut pe marginea acestui subiect care a fost lăsat pe, pe de izbeliș la un moment dat, chiar dacă eu am încercat să ajungem la un, un rezultat, nu s-a putut și apoi cel mai bine a fost uh, să scoatem uh, comisia de la mijloc și să facem două propuneri separate, așa cum s-a făcut acum. Acum, uh, subiectele care erau complexe, acum nu mai sunt, chiar dacă avem și raportul lui Sviesca și s-au găsit soluții, pentru că și Comisia a dat o formulare diferită de cea dinainte și vreau să felicit pentru, pe doamna raportor pentru acest document care a fost amplificat de... Care, acest document amplu a fost amplificat de de activitatea domnului raportor prin amendamentele sale eh, și prin eh, sinceritatea cu care a lucrat sa și eh, de unde se vede care este vocația sa de sindicalistă, pentru că o interesează foarte mult soarta lucrătorilor și întregul raport este plin de intenții bune. Totuși, Cred că sunt unele aspecte unde eu, ca raportor din umbră și în, în numele grupului și în numele meu, ar putea fi îmbunătățite. Ar putea să se limiteze, pildă, restricțiile adiționale care ar putea să restrângă uh, beneficiile acestui instrument legal prezentat de comisie. Și ce aș vrea să se... și mai ales în ceea ce privește următoarele aspecte. O să încerc să explic ușor, dar vreau să vă spun că acest subiect este complex și că trebuie să se menționeze. Obiectivul de a avea norme armonizate pentru divizări și pentru transformări este extrem de important și trebuie să nu mai existe incertitudine juridică care limitează mobilitatea companiilor în Europa. Trebuie să se umple golul și, bineînțeles, doamnă raportor, în ceea ce privește fuziunile ă, transfrontaliere, același lucru este valabil. Așa cum prevede directiva. În ceea ce privește definiția com, uh, transformărilor transfrontaliere, trebuie să fie permisă transformările transfrontaliere chiar și atunci când e vorba doar de Uh, transferarea unui uh, sediu de la un stat membru la altul. Noi uh, suntem de acord cu ultima interpretare a CEJ în acest sens. Iar în ceea ce privește poziția tribunalului cu apărarea principiului de stabilire, este foarte important să se mențină acest lucru și asta mai ales pentru combaterea fraudei. Iar, uh, bineînțeles, nu există o, o nu echivalent în ceea ce privește acordurile uh, artificiale. Iar uh, în momentul în care există o duplicare a rapoartelor administrative, după părerea noastră, și am spus acest lucru, înțeleg de unde vine doamna raportor, însă nu este nevoie să avem două rapoarte separate. Trebuie să existe un singur uh, raport pentru acționați pentru angajați, pentru a fi informați și pentru a avea timp pentru a-și spune părerea. Apoi, în ceea ce privește experții, aici autoritatea competentă trebuie să aibă competențe de la caz la caz și să nu fie obligatoriu acest lucru. Așa, la fel ca domnul raportor, considerăm că sunt foarte, ex, sunt foarte extinse competențele experților independenți și uh, Uh, oricum, aceste competențe trebuie să se definească mai bine în document. În ceea ce privește dreptul de ieșire al acționarilor, în acest lucru este foarte important și, bineînțeles, relevant, pentru că ar putea periclita rezultatul întregii operațiuni. Iar, uh, după părerea noastră, trebuie să existe un echilibru între interesele acționarilor care vor să plece și majoritatea celor care vor să rămână. Și, în ultimul rând, uh, protecția pentru creditori. Pro, directiva trebuie să protejeze interesele uh, creditorilor uh, corporatiști fără să facă procesul prea costisitor de procesul de o, și trebuie să existe o plată echivalentă cel puțin a contribuției originale ceea ce, pentru, după părerea noastră, dezavantajează companiile. Doamnă raportor, încă dată vă spun, ați făcut o treabă excelentă și merge mână în mână cu ce a făcut comisia. Există unele divergențe, dar uh, știți foarte bine, doamna Regner, că eu tot timpul doresc să găsesc un consens, să, să, să găsim soluții comune pentru a ajunge la o înțelegere de pe urma căreia societatea la nivel mobilității și operativității să aibă de câștigat și sperăm ca până la urmă să ne aducem contribuția către ocupare și creștere economică în Europa, un scop uh, care ne unește pe noi doi, doamnă raportor. Vă mulțumesc. <clears throat> Does the commission wish to take the floor? Dorește comisia să intervină? Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc foarte mult și domnului raportor pentru raportul acesta. Mulțumesc și pentru schimbul de opinii foarte interesant de astăzi. E vorba de două proiecte de raport, iar propunerea comisiei a fost de asemenea o propunere care a fost formulată sub forma unui pachet. Mulțumim foarte mult pentru efortul de a progresa cât mai rapid pe marginea acestui dosar, că faceți din el o prioritate. E vorba aici de teme de care discutăm deja de o bună bucată de vreme și Comisia a tot făcut propuneri pe tema aceasta a dreptului societăților comerciale, așa încât uh, nu putem decât să salutăm abordarea ambițioasă a Comisiei uh, din Parlamentul European pe această temă. Suntem foarte bucuroși că domnul raportor recunoaște plus valoarea propunerilor noastre. Și ne bucură că și din partea Parlamentului există o recunoaștere în acest sens. Propunerea noastră e foarte complexă și eu acum nu intenționez să mă lungesc foarte mult în intervenția mea, ci vreau doar să vizez câteva chestiuni. Una dintre ele a fost deja menționată de domnul de Grandes în calitatea sa de uh, raportor din umbră. Problema, raportului, uh, problema expertului independent a fost o serie întreagă de reacții inițiale din partea părților interesate la această propunere noi avem un grup de experți, noi avem un, uh, ne-am ocupat de problema aceasta a expertului independent. Vrem să venim în sprijinul autorităților de resort din statele membre. În cazul în care s-ar avea în vedere soluții alternative, nu putem decât să ne bucurăm, să venim cu propria noastră expertiză tehnică și să vedem ce și-ar dori legiuitorul. Aș mai reacționa la propunerea din proiectul de raport privitoare la cerința desfășurării unei activități economice în statul membru de destinație. Înțelegem, desigur, îngrijorările domnului raportor și care este intenția sa de a reacționa la unele temeri în această chestiune. Dar în cadrul comisiei ne-am gândit și noi la modalitatea optimă de a ne asigura că, pe de-o parte, propunerea aceasta va permite o înlesnire pentru societățile comerciale, ca ele să fie mai mobile pe piață și astfel mai rentabile, în același timp evitându-se abuzurile. Pentru asta am și propus o serie întreagă de garanții pe care le considerăm suficiente, am și stabilit că nu ar trebui să existe o uh, transformare care să reprezinte o, un aranjament artificial, tocmai în acest scop. Se vorbește apoi de desfășurarea unei activități economice în statul membru de destinație. V-aș atrage însă atenția asupra faptului că trebuie să fim prudenți. Noi ne-am consultat cu serviciul juridic al uh, Comisiei pe plan intern și înțelegem că aici ar putea exista unele probleme de natură juridică ținând seama de cauza pendinte aflată acum pe rolul curții. Apoi, pe cât privește participarea angajaților, încă un subiect, unde poate ar trebui să vă explic care a fost motivația comisiei pentru această propunere. Am vrut să ne bazăm pe ce există deja în achi pentru întreprinderile europene în directiva privind uh, fuziunile transfrontaliere. și am venit cu garanții suplimentare acolo unde am considerat că ele sunt necesare. Sigur că înțelegem motivul pentru care dumneavoastră v-ați fi dorit o propunere și mai ambițioasă din partea Comisiei, dar v-aș atrage atenția asupra prudenței necesare. Noi am fost oarecum reținuți în ce privește participarea în această uh, participare angajaților pentru că există tradiții diferite și modele diferite din punct de vedere juridic în sistemele de drept din fiecare stat membru. În unele participarea este încurajată, în altele mai puțin și atunci a trebuit să existe, să se ajungă la un compromis cu celălalt colegiuitor pe marginea nivelului de ambiție din această propunere. Asupra acestui lucru vreau să vă atrag, dacă îmi permiteți, atenția. Și încă o chestiune pe care noi am considerat-o foarte interesantă, Doamna raportor propune garanții suplimentare și în ceea ce privește numirea directorilor și răspunderea lor civilă. Subiectul acesta a fost uh, luat în discuție și pe marginea unui alt dosar cu privire la demiterea lor. E o chestiune legată de transparență, o chestiune asemănătoare discutată și în ceea ce privește propunerea privind uh, documentele digitale. Cred că ar trebui să ținem seama în același uh, sens de ea și în acest dosar. Cam atât din partea mea. Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportoarei um, noastre și raportorilor din umbră pentru uh, opiniile exprimate. Sunt de acord cu dumneavoastră că avem de-a face cu un raport care poate fi îmbunătățit um, cu o propunere a Comisiei care poate fi îmbunătățită. Mai trebuie să mă mai gândesc uh, la câteva elemente, inclusiv expertul um, independent, acel, acea parte terță independentă. Trebuie să mă mai gândesc la consecințe. Din, um, nu prea cunosc uh, conceptul din principiu, din legislația germană. O observație, cam aceeași ca la raportul domnului Ziefka. Pentru mine este important, uh, da, să se folosească instrumentele digitale și așa mai departe, însă n-aș vrea să se um, afecteze verificările um, atât de importante care se fac înainte de notari de notar uh, la noi. Um, deci uh, notarii se ocupă de câteva elemente um, uh, foarte importante și voi depune câteva amendamente pentru ca acest sistem să nu trebuiască să se schimbe numai pentru că se folosesc instrumente digitale. Cred că ar fi de asemenea bine să clarificăm aceste elemente în raport și mai am concret o întrebare în ceea ce privește Um, vânzarea sau um, înstrăinarea de uh, părți ale societății. De exemplu, când un uh, asociat uh, părăsește compania. La articolul 68, aliniatul 3, um, este prevăzut că notificarea trebuie făcută numai electronic. Mă întreb și Aș vrea din partea raportoarei sau a comisiei să primesc uh, un răspuns. Deci, un uh, asociat uh, pleacă sau se face un schimb de asociați fără niciun fel de transparență și mă întreb dacă asta corespunde cu obiectivele noastre de combaterea spălării banilor, de um, evaziune fiscală, de combaterea evaziunii fiscale și așa mai departe. Deci, um, cred că ar trebui să existe mai multă transparență în momentul în care un asociat părăsește întreprinderea. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Nu au fost alte înscrieri la cuvânt, doar poate doamna Răină dorește să mai adauge ceva? Vă rog! doamna raportor. Mulțumesc! Domnule președinte, observați că pe măsură ce înaintăm în profunzime, în dezbatere și sperăm să avem reuniuni uh, cât mai curând cu comisia, apar mai multe probleme. Mulțumesc foarte mult domnului de Grande. Incertitudinea juridică există, trebuie să o combatem. Vă mulțumesc că ați menționat-o. Și aici, apropo și de cele spuse de doamna Nibler, Trebuie să umblăm la ajustarea textului cu foarte multă atenție, fiindcă pachetul acesta este de o importanță uriașă și el poate constitui o plusvaloare majoră pentru cetățenii Uniunii Europene, nu numai pentru companii, ci și pentru angajați. Dar asta depinde și de felul în care ajustăm formularea textului. În ce privește experții juridici, încă nu am o poziție definitivată pe tema aceasta 100%, dar ascult și învăț și încerc să formulez o opinie despre care să fie, care ar putea să fie plus valoarea reală. Pentru că și acești experți independenți nu pot să fie niște vrăjitori, niște magicieni, așa, în stabilirea răspunderii. E important să colaborăm ca să putem înainta în toate aceste chestiuni. Apoi aș mai face trimitere la un lucru. Noi suntem legiuitorul și apropo de uh, Curtea de Justiție și de cauza pendinte, Uneori, Curtea de Justiție dă sentințe care diverg într-o câtva, o dată într-o direcție, altă dată în alta. Și asta se leagă și de înregistrarea online. Este un proces care trebuie controlat. Așa cum este pe hârtie, așa trebuie să fie procesul și online și așa trebuie să se desfășoare și în viața reală. Și apropo de cele spuse de doamna Nibler în legătură cu uh, uh asociații sau acționarii și cu cesiunea de părți sau de acțiuni, o să verific, deocamdată nu pot să vă răspund o să vă ofer un răspuns ulterior. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Punem capăt acestui punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 11, schimb de opinii cu privire la situația dezbaterilor privind viitorul Europei. Aici raportor sunt chiar eu. Ajungem la un dosar pe care îl împărțim cu Comisia pentru Afaceri Constituționale și care vizează o temă de mare importanță în momentul de față, și anume starea, nivelul de avansare a dezbaterii cu privire la viitorul Europei. Înainte de vacanța de vară, s-a hotărât la nivelul coordonatorilor să oferim un aviz către AFCO sub formă de scrisoare din partea mea în calitate de raportor. Voi pregăti un proiect de text pe care vi-l voi distribui. Nu vă supărați dacă puteți să faceți puțină liniște. I will prepare a draft. Deci, voi elabora un proiect de text pe care îl voi distribui coordonatorilor de grup în vederea definitivării unei formule finale pentru această scrisoare. Proiectul a fost, uh, uh raportul a fost uh, disponibil săptămâna trecută și își propune să rezume temele principale legate de viitorul Europei și să ofere orientări și clarificări în legătură cu diferitele orientări, direcții pe care le-ar putea uh, avea Europa în urma alegerilor din 2019. Scopul raportului, așadar, nu este acela de a stabili care să fie alternativele, ci să identifice problemele, să descrie care sunt provocările și să stabilească opțiunile pe care politicienii europeni și noi membri ai viitorului Parlament European le vor avea de abordat. Proiectul de raport al AFCO se concentrează pe principalele provocări cu care se confruntă sistemul instituțional european actual, cum ar fi migrația, criza euro, Brexit, protecționismul, terorismul securitatea cibernetică, evaziunea fiscală, protecția datelor, printre altele. Desigur, nouă ne va revine sarcina să stabilim care sunt provocările legate de competențele Uniunii Europene în acest caz, de exemplu subsidiaritatea, principiul proporționalității, aplicarea Uniunii, legislației Uniunii Europene, mai bună reglementare, simplificarea, cooperarea judiciară, temele etice și juridice care se leagă de noile tehnologii. Temele acestea eminamente juridice trebuie incluse printre, printre provocările cu care se va confrunta Uniunea Europeană în anii următori. Și este important să nu intrăm în detalii excesive atunci când ne vom aborda, ci doar să încadrăm problemele cu care cetățenii noștri se vor confrunta, probleme pe care le putem identifica încă de pe acum și pe care va trebui să le abordeze viitorul Parlament European. Invit pe colegi să ia cuvântul pentru a-și exprima temerile, problemele în legătură cu aceste chestiuni. Și, cum spuneam, vă voi distribui și textul pentru scrisoarea pe marginea avizului. Avem înscrieri la cuvânt, domnul Breton, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E de mare folos să reflectăm la viitorul Europei și eu sunt primul care recunosc acest lucru. Dar ni s-a pus la dispoziție un document extrem de partizan, care vă mărturisesc că mie nu-mi convine deloc. Mult curaj pentru a vă exprima un aviz pe sub marginea unui astfel de document. Apropo de tema Brexit, de exemplu, trimiterea e foarte bună. Apoi, în ce privește Carta Albă, este fundamental ca Comisia să aibă un astfel de document cu privire la viitorul Europei, un document de aminte foarte interesant. În rest, însă, scrie deja la punctul A că Uniunea Europeană trebuie să aducă pace durabilă, prosperitate și bunăstare poporului european. În legătură cu pacea durabilă, sigur, mă bucur foarte mult că e pace, dar în niciun caz, Uniunea Europeană nu este responsabilă, să zicem așa, pentru pacea asta de una singură, este o mulțime de alți factori, iar privește bunăstarea, asta e tare relativă. Prosperitatea variază foarte mult de la un popor european la altul. Deci genul ăsta de declarații însele decredibilizează major o dezbatere care ar fi putut fi extrem de interesantă. Sunt consternat vă mărturisesc după rez- ultimele rezultate electorale și, de-al chiar după ultimele alegeri uh, europene de, de acum aproape 5 ani în curând, am avut impresia în urma acestor alegeri, deci, că europenii nu-și doresc un suprastat centralizat, ori în mesajul, acest, mesajul acestui raport merge exact în direcția opusă. Deci sunt, sunt a, aș zici că sunt adunate la oaltă și extrase esența din cele mai cumplite discursuri ale președintelui Macron. E, e chiar mai rău decât chiar și decât ce spune domnul președinte Macron. Vorbiți de suveranitate partajată. Păi dar nu poți să vorbești de suveranitate partajată. Asta e ori e suveranitate, ori nu e. Să terminăm odată cu discursul ăsta, cu, cu aiurelile astea de vorbe putem partaja competențe, da, dar suveranitatea n-ai cum să o partajezi. Apoi la punctul 5. Se vorbește de majoritate calificată. Cred că ideea aceasta nu răspunde deloc ceea așteptării cetățenilor noștri. Cred că trebuie procedat exact invers. Apoi vorbim despre transformarea Consiliului într-o autentică cameră legislativă. Ce e asta? Nu o să accepte niciodată niciun stat membru așa ceva. Nu are niciun sens să scrii pe hârtie lucruri care n-au nicio legătură cu realitatea și cu așteptările națiunilor. Apoi, la punctul 14, se vorbește de crearea unui ministru european al economiei și finanțelor, un semn cât se poate declar al federalizării accentu- accentuate a Europei. Un lucru pe care popoarele nu și-l doresc. ce să mai vorbim despre generalizarea acelor uh, uh, zone sau de acestui sistem cu două viteze, nici nu mai insist. Și apoi se vorbește de, și asta e cireașa de pe tort, crearea unui popor european. Nu vă supărați, nu există un popor european. Sunt mai multe popoare europene care conviețuiesc foarte bine în diversitate și eu susțin foarte mult această diversitate. În niciun caz nu cred că e momentul să înlocuim aceste popoare diferite cu un singur popor fad și plicticos european. Fără gust, fără miros. Așa că, domnule raportor, mult succes în raportul dumneavoastră. Dacă aș fi eu raportor, uh, aș fi nevoit să rescriu tot acest text. Așa că, ce să vă zic, multă baftă! Mulțumesc, domnule Lubruton, că mi uh, urați atâta succes. Sunt surprins că sunteți surprins. Ca și când lucrurile la care v-ați referit dumneavoastră ar fi ceva nou-nouț. Știm bine că Parlamentul a adoptat acum un an sau doi raportul Bresobroc sau raportul Verhofstadt, în care subiectele acestea se regăsesc deja, cele mai multe dintre ele se regăsesc deja scrise negru pe alb, așa că nu e ceva care să ne ia chiar așa prin surprindere. Însă vă mulțumesc încă o dată, fiindcă mi-ați urat mult succes. Are no other requests. Din moment ce nu mai dorește altcineva să ia cuvântul, Okay. We uh, continue by item 12. Continuăm deci cu punctul 12. E vorba despre armonizarea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu. Din păcate, doamna raportor, doamna Hautala, nu este astăzi alături de noi. Deci, nu pot decât să vă anunț că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 7 septembrie la prânz. Doamna la dumneavoastră ați luați cuvântul. Da, foarte pe scurt, chiar dacă doamna raportor nu este prezentă, vreau să vă spun că acest regulament este necesar pentru a pentru ca pentru aceste această armonizare a cap, și mă scuzați e nevoie de îmbunătățirea transparenței și de îmbunătățirea obligativității de, de raportare pentru cele 10 uh, directive de care s-a ținut cont în această propunere. E nevoie de o informare actualizată pe care statele membre să o pună la dispoziția uh, publicului și a Comisiei în ceea ce privește date importante. Este important ca aceste date să fie făcute publice pe internet nu e nevoie de rapoarte pe hârtie în acest sens. Iată de ce vreau să mulțumesc domnului raportor, doamna Hautala, doamne Hautala, pentru unele dintre amendamentele sale în acest sens. Mă bucură foarte mult faptul că sugerează o, rapor- o obligație de raportare mai uh, ambițioasă pentru comisie în ceea ce privește directiva privind răspunderea de mediu nu mai târziu decât 1 ianuarie 2021 și uh, apoi la, din 3 în 3 ani după aceea, spre deosebire de uh, caracterul regulat. Sunt de acord cu acest lucru. Nu înțeleg de ce Comisia nu a dorit uh, să includă în această nouă propunere o obligație nouă de raportare în ceea ce privește repararea daunelor uh, mediului înconjurător în ceea ce privește chestiunile financiare și se dorește eliminarea referirii, se, uh, și se dorește în acest sens eliminarea referirii la articolul 42. Mulțumesc. Dorește să răspundă comisia? Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, că ne-ați dat cuvântul și Chiar uh, dacă domnul raportor nu este aici, vrem să-i mulțumim pentru activitatea sa cu privire la această propunere legislativă. Vreau să mulțumesc și doamnei deputat uh, care a sprijinit uh, acest raport și, în general, și această propunere legislativă. Vreau să vă reamintesc la nivel general că această propunere legislativă este rezultatul uh, unui, unei evaluări a sănătății foarte extinsă pe care a făcut-o Comisia Europeană în ultimii doi ani și care a fost definitivată anul trecut în ceea ce privește toate obligațiile de raportare cu privire la legislația de mediu a Uniunii Europene. Iar scopul nostru cu această propunere este să simplificăm obligațiile de raportare pentru 10 legi de mediu, ținând cont de faptul că noi avem aceeași abordare, dar uh, facem lucrurile separat în momentul în care vine vorba de modificarea legis legislației care nu este acoperită de această propunere, în momentul în care se discută aceasta. Care este abordarea noastră care apare în această propunere legislativă și în alte schimbări similare pe care le operăm în același timp? Uh, ei bine, este vorba despre faptul că noi dorim să promovăm, într-adevăr, un schimb de paradigmă în ceea ce privește abordarea generală cu privire la raportarea de mediu, o abordare care a fost urmată într-un anumit fel în ultimii 30 de ani, în contextul în care se raportau aceste informații de către statele membre la nivel european pe hârtie, adesea cu întârzieri, iar Comisia aduna aceste informații, iarăși eh, suferind multe întârzieri din cauza noastră și raportate mai apoi Parlamentului European și Consiliului. Am dori să, să accelerăm eh, viteza cu care informațiile de mediu care sunt adesea vitale pentru cetățeni și pentru organismele politice, cum ar fi Parlamentul European eh, și care sunt vitale și pentru comunitățile locale, deci eh, viteza cu care aceste informații sunt puse la dispoziție tuturor. În același timp, am dori să reducem povara administrativă și suprapunerea eforturilor. Iată de ce Dorim și o consolidare a transparenței, în același timp o modernizare a procesului, folosind uh, instrumentele moderne TIC din ultimii ani și vrem să reducem și povara administrativă. Și aș dori să fac câteva comentarii cu privire la două aspecte care uh, sunt ridicate în acest raport și care sunt, apar și în mai multe amendamente. Noi dorim, în primul rând, să ne asigurăm că bazele de date care uh, sunt uh, accesibile pentru instituțiile europene și pentru opinia publică sunt uh, actualizate. Este important să se evite problemele din trecut. E vorba de informații învechite. Iată de ce propunem un o, să se controleze în mod regulat aceste informații în ceea ce privește informațiile care provin de la statele membre, care ar uh, înlocui raportarea pe hârtie de la Comisie, la Parlament și la Consiliu. Întrebarea care se pune acum este dacă această schimbare, și uh, acesta este un aspect uh, ulterior și mai important, e vorba dacă această schimbare va reduce competența de control a Parlamentului European asupra activității Comisiei și statelor membre. Noi am dorit să, să vă spunem că, pe de o parte, competențele Parlamentului European sunt afectate de această modernizare de raportare. Într-adevăr, imediat termin, spune vorbitorul. Uh, fiindcă datele vor fi disponibile în continuare și Parlamentul poate să ceară Comisiei în continuare să poată să tragă la socoteală Comisia. De ce propunem să nu introducem o revizuire periodică din 3 în 3 ani a diverselor legi, așa cum au sugerat mai multe amendamente. Ne considerăm că uh, nu se respectă ce se poate face. O astfel de revizuire durează în medie 2 ani. Deci, dacă am face acest lucru din 3 în 3 ani, pur și simplu am înlocui o povară cu alta și noi v-am ruga foarte mult să vă gândiți la acest lucru, bineînțeles. Vă sunt la dispoziție pentru colaborarea strânsă cu raportor. Thank you as well. So thereby we close this item and we... Mulțumesc foarte mult, încheiem cu acest uh, punct și ajungem la punctul 4. O autoritate a muncii europene și um, instituirea acestei autorități, domnul Baschi are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc uh, pentru acest uh, prim schimb de păreri privind Autoritatea Europeană a Muncii. S-a prezentat uh, pentru prima oară propunerea în acest sens la Consiliu, iar după aceea, deci asta s-a întâmplat în februarie 2018, Comisia noastră a fost însărcinată să elaboreze un aviz. Domnul Juncker, în uh, discursul privind starea Uniunii, a lansat această idee a unei autorități europene a muncii pentru a asigura mobilitatea sporită și simplificată a muncii, consolidând cooperarea între statele membre și autoritățile muncii, prin uh, lesnirea unor uh, aranjamente transfrontaliere și prin sporirea mobilității forței de muncă prin ghișeul european uh, unic, de pildă, asta pentru mobilitatea socială, pentru a intra acolo atât salariații, lucrătorii independenți, atât cetățenii Uniunii Europene, cât și cetățenii țărilor terțe care au reședința legală, cu ședere legală în Uniunea Europeană. Este vorba aici despre consolidarea cooperării administrative și despre încredere reciprocă care să fie în interesul nu numai mobilității muncii, dar și interesul unei mobilități echitabile a muncii. Pentru ghișeul unic, de pildă. Este foarte important acest lucru, precum și punerea la comun a capacităților administrative a organismelor eh, europene existente. Avem portalul de mobilitate, eh, cardul eh, de muncă unic și așa mai departe. E important pentru înlesnirea soluționării litigilor între autoritățile naționale sau care țin de, de plânge cu privire la încălcarea drepturilor, cu sănătatea și siguranța la locul de muncă sau combaterea activității muncii nedeclarate și ilegale. Comisia Europeană subliniază faptul că nu va reprezenta acest lucru noi provocări atât asupra organismelor administrative ale statelor membre sau asupra angajaților sau angajatorilor. Și nu, nu va avea de suferit legislația națională în niciun fel, nu va fi afectată, spune Comisia, și este foarte important aici faptul că este caracterul discret, că statele membre sunt cele care hotărăsc cum și când să folosească noile noile posibilități oferite de această autoritate europeană a muncii. Noi trebuie să punem accentul pe drepturile lucrătorilor și pe garanțiile necesare în contextul pilonului social. Trebuie să punem accentul pe protecția competențelor uh, autorităților uh, muncii naționale, agențiilor naționale de muncă. Iar în uh, proiectul meu de aviz am ridicat și unele dintre îngrijorările mele, pe care sper să le discutăm împreună, inclusiv protecția datelor, mai ales în ziua de astăzi a pericolelor și amenințelor cibernetice. Apoi, rolul statelor membre și a partenerilor sociali în procesul decizionar a autorității europene a muncii și nu în ultimul rând finanțarea. Ce înseamnă finanțarea? Fiindcă e vorba de un sprijin bugetar propus de comisie considerabil. De unde vin acești bani? Trebuie să ne punem, bineînțeles, această întrebare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zamit. Mulțumesc. Discutăm un subiect foarte important, fiindcă libertatea de circulație este libertatea fundamentală, iar cetățenii Uniunii Europene au posibilitatea de a lucra, de a învăța în Europa, oriunde în Europa. Iată de ce este foarte important acest lucru, de ce mobilitatea lucrătorilor este foarte importantă și este de mare însemnătate faptul că putem discuta acest lucru în mod mai armonizat și mai uh, consecvent. Iată de ce această autoritate europeană a muncii capătă și mai multă însemnătate. Multe contracte la ora actuală au elemente transfrontaliere și ar trebui să ținem cont de toate aceste elemente transfrontaliere, fie că e vorba de uh, Uh, asigurările sociale, de aplicarea eficientă, toate aceste aspecte pun în continuare probleme și știm în egală măsură că sunt situații în care lucrătorii pot să ajungă în situații foarte vulnerabile, unde drepturile sunt călcate în picioare. Dar nu e vorba doar de ei, vorba și de societățile comerciale și uh, mediul de afaceri și un mediu clar pentru un, un, um, un mediu clar pentru companii, fiindcă altfel acele companii care fac lucrurile cum trebuie s-ar uh, regăsi dezavantajate. În Malta nu este suficientă planificare în ceea ce privește chestiunile legate de migrație. Pentru a, în ceea ce privește migrația, pentru a face față celor care vin în, în număr mare în câmpul muncii anual, care depășește uh, numărul persoanelor care părăsesc țara cu mult. Iată de ce elementul transfrontalier este foarte important pentru noi. Vreau să mulțumesc uh, Uh, raportorului pentru, uh, a, pentru activitatea sa și pentru îmbunătățirile aduse. Sunt uh, de acord cu amendamentele propuse, din care vreau să, ridicăm, să ridic câteva, mai ales cele care pun accent pe protecția datelor, așa cum s-a spus. Un amendament, mai multe amendamente care vor să asigure că Parlamentul European va fi implicat în acest proces, fiindcă regulamentul se referă la Comisie, statele membre și Parlamentul European, e cumva dat uitării, iar amendamentele se asigură că vom fi la masa deciziilor și în procesul, procesele pertinente în acest sens. Sunt amendamente care fac referire la uh, șansele de muncă în Uniunea Europeană și promovarea acestora, mai ales pentru persoane cu dizabilități și cu nevoi speciale. E nevoie de o cooperare mai bună între statele membre când vine vorba de aplicarea legii transfrontaliere și informații transfrontaliere. Și, în ultimul rând, este important să se implice autoritățile judiciare locale prin dacă procedura de remediere nu are un, nu se bucură de un rezultat pozitiv. E nevoie și de mai multă transparență, de mai multă raportare, fiindcă asta ne va ajuta să ne asigurăm că această autoritate europeană a muncii va fi una care trasă la socoteală cum trebuie și care trece printr-un proces de revizuire adecvat. Mulțumesc, doamna Nibler. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului și raportorii, raportorii, raportorului din umbră mi se pare mm, foarte bine cum ați mm, uh, ce propunere ați făcut uh, pentru îmbunătățirea agenții, activității agre, mm, Agenției Europene pentru Muncă. Totdeauna, când am auzit de această agenție, m-am uh, gândit că locurile de muncă se creează la nivel local. Dar este important, îi motivăm pe tineri să uh, lucreze sau să studieze în străinătate, să facă voluntariat. Uh, să facă formări, dar apoi trebuie să și sprijinim pe cei care aleg uh, să beneficieze de această mobilitate. De multe ori am avut uh, uh, în audiență persoane care au încercat să meargă în altă țară și au avut probleme cu asigurarea de sănătate, cu pensia, a fost greu să le era greu să-și schimbe conturile, toate aceste lucruri de zi cu zi care sunt atât de necesare atunci când te muți dintr-o țară într-alta cu familia. Este esențial ca lucrurile să funcționeze și cred că um, e un, ar fi un aspect pozitiv această autoritate a muncii, mai ales în um, zonele de frontieră, de exemplu, uh, se poate lucra foarte bine. Iar în ceea ce privește protecția datelor și transparența, toate acestea uh, necesită ca noi, Parlamentul, să fim uh, implicați în procedură, astfel încât și dacă la fața locului lucrurile nu funcționează, cetățenii să ni se poată adresa. Mulțumesc colegilor care s-a ocupat de acest dosar. Aștept cu nerăbdare votul și sper că vom putea transmite un mesaj pozitiv înainte de alegerile europene. Mulțumesc, doamna Regner. Da, mulțumesc. Acum în germană. Autoritatea europeană în domeniul muncii este necesară. Mă ne bucură că s-a făcut o propunere și este necesar să fie o autoritate. Medierea e bună, dar nu suficientă. Este de asemenea important ca Uh, partenerii sociali să fie implicați, pentru că de multe ori, de cele mai multe ori, uh, sunt implicați la nivel național și vorbesc din experiență. O să vă dau un exemplu. În țara A se face un control într-o întreprindere. Ceva nu e în regulă. Cu asigurările sociale, cu salariul, există tot felul de posibilități. În țara A, autoritatea uh, administrativă locală scrie către autoritatea parteneră din țara B de unde vine angajatul respectiv care uh, prestează serviciile respective și ce se întâmplă. Ei bine, toată treaba ajunge într-un uh, sertar sau pur și simplu mecanismele naționale sunt diferite, nu are de-a face neapărat cu funcționarul cu funcționarul. Iar Uh, noi vrem ca piața unică să funcționeze, uh, libertatea prestării serviciilor să funcționeze. Vrem ca oamenii să-și poată oferi uh, serviciile în țara vecină sau într-o altă țară UE. Pentru asta este important să existe reguli, să fie controlate, să fie aplicate și să existe această autoritate care să se ocupe de asta. Și la supravegherea bancară ne-a luat timp să obținem o autoritate, acum o avem și asta cu siguranță a îmbunătățit lucrurile în Uniunea Europeană. Domnule Breton. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze ca, pentru faptul că încă o dată nu mă consensului uh, de care pare să se bucure acest uh, dosar. Propunerile mele vor dori să îmbunătățească textul de origine. Dacă am, am luat doar o abordare analitică, aș fi cucerit de amendamente, amendamentele care, uh, de exemplu, vorbesc despre protecția datelor. Însă, avem o problemă de fond. Această autoritate europeană a muncii, este ea neapărat necesară? Îmi veți spune, nu-i grav dacă aveți altă po- poziție, sunteți minoritar. Însă, acum mai multe uh, parlamente naționale au depus obiecții. Cehia, Polonia, Suedia, parlamentele din aceste țări au considerat, considerat că se încalcă principiul subsidiarității, este afectată politica socială care ține de statele membre și uh, Uh, deci, cu regret, uh, însă protestez uh, vehement față de această autoritate. Amendamentele propuse de raportor nu sunt suficiente, nu vor fi suficiente pentru grupul meu și cu regret vă spun că vom vota împotriva tot ceea ce înseamnă crearea acestei noi autorități, din punctul nostru de vedere, inutilă, birocratică, costisitoare și care ilustrează exact ce spuneam mai devreme, și anume că Europa, în loc să se concentreze pe esențial și să răspundă la nevoile cetățenilor, vrea să mai degrabă să legifereze asupra mm, fiecărui aspect, in, inclusiv uh, celor care nu sunt prevăzute în tratate. Deci, protestez. Uh. Thereby we can close. Mulțumesc. Putem încheia acest punct de pe ordinea de zi decât dacă raportorul nu mai dorește să adauge ceva. Se pare că nu este cazul. Încheiem deci cu punctul 4. And we will now proceed. Continuăm acum cu voturile voting. Am să vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Before we start voting, may I just uh, remind you that... Înainte să începem cu votul, aș vrea să vă amintesc că la 17 și 18 vom continua cu voturile cu ușile închise. Deci voi anunța o uh, pauză tehnică astfel încât să ne asigurăm că uh, suntem într-o compoziție adecvată. Unfortunately, uh, or maybe fortunately, there are too many... Din păcate, sau din fericire, prea mulți membri de la PPE încearcă să voteze. Ok, ok. Uh,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 It seems that we can begin. Putem începe. Începem cu voturile referitoare la punctul 13, valorificarea globalizării, aspecte comerciale. Raportor este domnul Le Breton. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă. Putem verifica uh, prin vot electronic, vă rog. and it has been adopted. Se adoptă cu 10 la 9. Amendment. Amendamentul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă 9 pentru împotrivă abțineri Aș dori să verificăm, vă rog. Îmi cer scuze, se adoptă în mod clar. Amendamentul 12 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica electronic. Și se adoptă. 16 pentru 16 Împotrivă. Abțineri. Îmi pare rău, verificăm electronic, e la limită. Se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 23 pentru, împotrivă, abțineri,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 Aș vrea să verificăm 36, vă rog. Se adoptă 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă proiectul de aviz în totalitatea sa, vot electronic. Uh, it has been adopted, so congratulations to... Se adoptă. Felicitări domnului Le Breton. Uh, we continue by the... Continuăm cu reformarea uh, în domeniul reutilizării informațiilor din sectorul public. Votăm electronic, s-a deschis votul. Și se adoptă. Felicitări raportoarei doamnei Göringer. Continuăm cu reformarea referitoare la poluanți organici persistenți. Încă o dată, doamna Köringer, vot unic, vot electronic. Se adoptă. Iar acum uh, urmează pauza, scurta pauză tehnică, pentru că următoarele voturi vor fi cu ușile închise. Am să rog, deci, pe toată lumea care nu are dreptul să participe la compoziția cu ușile închise ale Comisiei să părăsească sala.